Bună dimineața, dragi colegi. Declar deschisă această ședință, ședința de pe 28 uh, aprilie a comisiei noastre. Vom uh, avea o reuniune până la ora 12.30 astăzi. Primul punct pe ordinea noastră de zi uh, este raportul Europol pe, uh, transport, uh, pe uh, terorism în Europa. Deci raportul TESAT pentru 2010. Domnul Robin Wright, directorul uh, Europol, se află printre noi astăzi pentru a ne prezenta um, care este situația în ceea ce privește terorismul și acest raport. Vă voi da cuvântul pentru a prezenta acest raport, uh, iar apoi, uh, evident, deschidem discuția cu colegii. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc uh, mult, doamnă președinte, mulțumesc uh, membrilor comisiei uh, pentru invitația de a lua parte la sesiunea de astăzi și pentru invitația de a vă prezenta raportul pentru anul acesta a Europolului în ceea ce privește situația terorismului în Uniunea Europeană. Ați primit copiile raportului pentru acest an și uh, cred că unii au avut deja acces și la versiunea electronică, așadar probabil că ați putut să îi studiați puțin conținutul. Dar în următoarele minute vă voi uh, prezenta principalele concluzii care se regăsesc în raport însoțite de o prezentare pe ecran. Aspectele cheie uh, din raportul de azi uh, ne subliniază faptul că tendințele în ceea ce privește terorismul și incidența atacurilor uh, sunt în scădere în Europa în comparație cu anul trecut și mai ales în comparație cu situația de acum doi ani. Însă se mai trage o concluzie în raport și anume că terorismul rămâne uh, o preocupare internă de securitate în cadrul Uniunii uh, Europene, mai ales uh, în situația în care terorismul uh, islamic uh, uh, continuă să existe la nivel înalt în Uniunea Europeană. Uh, de asemenea, formațiune din Franța și Spania sunt foarte active și în uh, ultimii ani uh, violența extremistă uh, atribuită mișcărilor extreme de stânga și de dreapta au sporit în ultimul an. Haideți să vedem care sunt principalele descoperiri, principalele aspecte din acest raport. Șase state membre au numit anul trecut 294 uh, de uh, atacuri teroriste duse la bun sfârșit. Pe lângă acestea au mai existat 124 um, uh, în Irlanda de Nord raportate de Regatul Unit. Din păcate avem o problemă tehnică în uh, a include datele Regatului Unit în uh, raportul nostru datorită diferențelor uh, în criteriile statistice care sunt aplicate în Regatul Unit. Acesta este un um, aspect de dificultate tehnică care apare în um, raport. Numărul atacurilor a uh, scăzut cu 33% în comparație cu uh, situația din 2008 uh, și se situează la jumătatea numărului atacurilor din 2007. Din acestea, doar unul a fost un atac atribuit teroriștilor islamici care vizau o țintă militară în Italia. Anumite organizații au fost uh, responsabile pentru 237 de atacuri uh, din Spania și Franța, iar numărul total uh, de atacuri ale extremei stângi sau drepte sau ale anarhiștilor au crescut cu 40% în comparație cu 2008 și cifra este dublă în comparație cu cea din 2007. Extrema stângă din Grecia, Italia și Spania au fost responsabile pentru 40 de atacuri. Ungaria are raportat patru atacuri teroriste de extremă dreaptă și toate statele membre uh, au raportat uh, activități infracționale ale extremei drepte. Între timp, uh, Austria și Franța au raportat uh, un singur atac, iar în ceea ce privește activitățile uh, ilegale atribuite um, uh, extremismului privind protecția animalelor, au reprezentat o îngrijorare pentru siguranța publică. Acestea s-au intensificat în ultimii 12 ani uh, și uh, rețelele s-au uh, diversificat în Uniunea Europeană, iar aceste um, organizații folosesc niște metode de lucru similare cu um, organizații teroriste care se folosesc de explozibili. 13 uh, state membre au uh, arestat uh, aproximativ 300 de indivizi pentru infracțiuni legate de terorism în, 200, 2009. Această cifră reprezintă o scădere cu aproximativ 20% vis-a-vis de cifra din 2008 și cu 30% vis a -vis de valoarea din 2007. Majoritatea arestărilor uh, au fost uh, efectuate pentru suspiciune de aderare la asemenea organizații, iar altele pentru uh, infracțiuni care vizau atacurile, pre pregătirea lor, propaganda lor și finanțarea terorismului. Numărul femeilor arestate pentru terorism uh, rămâne scăzut, aproximativ 15% din totalitatea suspecțiilor arestați în 2009. Majoritatea acestor arestări s-au legat de uh, separatiști, iar în Lituania o femeie a fost uh, arestată pentru uh, pregătirea unui atac uh, terorist sinucigaș. Opt state membre au raportat peste 100 de arestări uh, legate de terorismul islamic și asta în comparație cu 187 de arestări raportate de statele membre în 2008. Majoritatea indivizilor arestați, peste 400, au fost arestați pentru infracțiuni legate de uh, Um, terorist uh, separatist. 29 de indivizi au fost arestat, uh, arestați pentru terorism anarhist și de extremă stângă și 22 pentru extremă uh, dreaptă. Haideți să ne uităm puțin la hartă care ne, arac, ne arată unde au avut loc arestările și activitățile teroriste în 2009. Pe ecran puteți vedea o imagine globală. Uh, Uh, numărul victimelor raportate rămâne uh, relativ scăzut. Însă șapte oficiali guvernamentali, cinci ofițeri de poliție și doi soldați uh, au fost uciși în atacuri teroriste, anarhiste și separatiste în Grecia, Spania și Regatul Unit în 2009. Statele membre ale Uniunii Europene de aceea uh, consideră că sunt în continuare expuse unei amenințări uh, severe din partea uh, grupurilor islamiste și separatiste, precum și din partea grupurilor de extremă stângă și grupurilor anarhiste. Alte statistici care cred că v-ar putea interesa 125 de hotărâri judecătorești în 2009 vis-a-vis de infracțiuni legate de terorism, care implicau cam 400 de indivizi și un ONG. Majoritatea acestor decizii se legau de terorism separatist, în contrast cu valorile din 2008, când majoritatea uh, se legau uh, de uh, terorismul islamic. Cât privește achitările, acestea au scăzut de la 23% în 2008 la 17% anul trecut și din 2008 a existat o sporire a numărului de indivizi judecați de la 391 în 2009, 9 uh, au fost, 43 uh, au fost uh, femei pentru infracțiuni legate de terorism separatist și 5 dintre acestea au fost achitate. Cât privește terorismul islamic, acesta încă e perceput ca de statele membre și din autoritățile lor ca cea mai mare uh, amenințare cu care se confruntă, în ciuda faptului că doar un astfel de atac a fost uh, comis uh, în Uniunea Europeană. Știm că terorismul islamic încă țintește să genereze um, victime numeroase și acest lucru este uh, demonstrat de uh, explozia de la bordul avionului pe, pe cursa Amsterdam-Detroit în decembrie 2009. Uh, aceste atacuri islamice au scăzut cu 40% în comparație cu 2008 și singurul atac uh, islamic uh, care a avut loc în 2009 se lega de un cetățean libian care a încercat să intre în baza militară Santa Barbara din Milano. Uh, suspect la început să strige cuvinte în arabă și apoi a încercat să detoneze uh, și a detonat dispozitivul cu care era dotat și uh, un pasnic a fost rănit și se pare că în acest atac au mai fost implicați încă un libian și un egiptean pentru procurarea explozibilului. Uh, acest libian uh, avea permis de ședere în Italia, însă niciodată nu a tras atenția poliției uh, înainte pentru activități extremiste. Între timp, amenințarea care vine din partea terorismului islamic în Uniunea Europeană este influențată într-o anumită măsură de dezvoltarea conflictelor din anumite zone de conflict și de uh, țări instabile politic uh, din afara Uniunii Europene, incluzând aici Afganistanul. Granița dintre Afganistan și Pakistan uh, sau granița uh, cu uh, Irak, Somalia și Yemenul reprezintă niște zone delicate. În același timp, considerăm că Uniunea Europeană folosește o platformă pentru a uh, se iniția, practic, atacuri teroriste în alte parte din lume. În Africa de Nord, atacurile legate de Maghrebul Islamic și de Al-Qaeda au un impact semnificativ asupra Uniunii Europene. Al-Shabaab în Somalia, Al-Qaeda în peninsula Arabiei și Yemen, iar situația din Irak și Pakistan și Afganistan Uzbekistan uh, reprezintă uh, o pondere importantă din amenințarea teroristă pentru Uniunea Europeană. Și ajungem acum la terorismul separatist. Acesta continuă să rămână forma de terorism care afectează cel mai mult Uniunea Europeană uh, când vine vorba despre numărul atacurilor, așa cum deja v-am explicat. Uh, și se afectează mai ales Spania și Franța, evident. Deși în 2009 numărul total al uh, atacurilor uh, teroriste separatiste au scăzut cu 40%, numărul victimelor a crescut de la 4 la 6. Au fost uciși trei ofițeri de poliție și 90% dintre uh, cele 237 de atacuri uh, uh, atribuite organizațiilor teroriste sau revendicate de acestea în Spania și Franța au fost executate cu succes. Așadar, există încă niște organizații care sunt uh, eficiente în activitatea lor și care reprezintă în continuare un pericol real pentru statul de drept și pentru siguranța internă a Uniunii Europene, mai ales în Franța și Spania. În Uniunea Europeană, um, grupurile din um, Irlanda de Nord, um, IRA reală și uh, continuarea IRA au sporit numărul atacurilor teroriste în 2009, ucigând doi uh, soldați și un ofițer de poliție. Acestea sunt principalele uh, date statistice din revizuirea activităților teroriste care au avut loc în Uniunea Europeană în 2009. Raportul nostru, de asemenea, uh, se încheie cu niște observații legate de principalele tendințe în activitățile teroriste în Uniunea Europeană, așa cum le-am putut noi uh, identifica. Asupra unora am uh, reflectat deja în intervenția mea de până acum și nu vreau să insist mai mult asupra lor acum. Însă dați-mi voie să mai subliniez încă 3-4 tendințe pentru informarea dumneavoastră. Grupurile teroriste uh, folosesc uh, noi rețele pentru propagandă și uh, pentru recrutare. Um, apar uh, imagini video pe internet uh, care transmit uh, mesaje pentru uh, potențiale persoane care putea fi recrutate în propria lor limbă maternă. Uh, sunt uh, state slabe, cu guverne la fel de slabe și cu populație majoritar musulmană, care se pare că oferă cei mai mulți voluntari pentru aceste organizații și vă dădeam deja exemplul Somaliei și Yemenului. Uh, cetățenii um, unor state membre din vestul Europei riscă să fie uh, ținta acestor uh, mesaje sau acestor acțiuni, pentru că se uh, știe clar faptul că aceste organizații uneori răpesc cetățenii ale unor state europene pentru a-și finanța în principal activitățile. Între timp, terorismul, terorismul islamic sporește și este radicalizat prin uh, indivizi care acționează singuri, uh, nu în grup. Ori această tendință menționată uh, în anumite contribuții pe care am primit din partea statelor membre este facilitată de disponibilitatea unor manuale de instrucțiuni, de propagandă eficientă și clipuri pe internet. Internetul în întregimea sa pare să devină din ce în ce mai important în activitatea organizațiilor teroriste în această epocă modernă. Pe lângă aceste mijloace tradiționale folosite, organizațiile folosesc toate uh, noile tehnologii disponibile în domeniul comunicației, propagandei și transferurilor bancare pentru a-și facilita activitățile. Se folosesc uh, computere portabile, rețele wireless pentru a avea acces la rețele de date oriunde ar uh, fi teroriștii și se oferă un acces convenabil practic la mesajele instant, la e mail și la transferurile de bani. Uh, internetul a oferit uh, noi mijloace de uh, strângere a informațiilor acestor organizații teroriste, mm, date necesare pentru planificarea atacurilor și pentru instruirea noilor membri. Grupurile teroriste creează identități pe internet pentru materialul de propagandă. Există companii specifice cu logo-uri specifice și, practic, lumea cibernetică reprezintă un bun mijloc de diseminare a unor informații utile organizațiilor teroriste. Ori Uniunea Europeană și uh, statele membre trebuie să țină cont de aceste aspecte atunci când vor lupta cu terorismul în viitor. Cum spuneam mai devreme, activitățile extremei stângi uh, și extremei uh, drepte uh, Uh, sunt factori relativ minori în comparație cu amenințarea um, grupurilor teroriste islamice. Activitățile lor uh, devin însă tot mai uh, serioase și mai pronunțate, afectând siguranța mai multor state membre. Așadar, doamnă președinte, pentru a conchide, aș sublinia faptul că terorismul continuă să aibă un impact asupra vieții cetățenilor în interiorul și în afara Uniunii Europene. Tendința generală um, este de scăderea numărului uh, atacurilor și de diminuarea amenințării, însă aceasta rămâne în continuare semnificativă pentru uh, cetățenii și societățile noastre. N-ar trebui, prin urmare, să lăsăm garda jos uh, în public și la nivelul instituțiilor guvernamentale atunci când e vorba despre urmărirea și monitorizarea acestor organizații pentru a face din Uniunea Europeană un loc mai sigur pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weinreich, vă mulțumim pentru prezentare. Sunt trei colegi uh, înscriși, domnul Diaz de Mera, doamna Latford și domnul Borghezio. Mai dorește altcineva să se înscrie la cuvânt? Doamna Invelt. Deci există încă un intervenient. Sunt cinci. Domnul Diaz de Mera, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă și mulțumim domnule director pentru această informare. Am avut posibilitatea ieri să citesc acest raport și de asemenea vă mulțumesc pentru activitatea plină de eficiență la cârma Europolului. Aș dori să fac unele comentarii, unele care se referă la conținutul raportului dumneavoastră și altele care nu sunt legate de informare, ci de funcția dumneavoastră. În primul rând, sunt mulțumit pentru că am văzut planul de acțiune care derivă din programa de la Stockholm și uh, până în 2013 ne propunem să realizăm un Europol sub formula juridică a unui regulament, ceea ce este un lucru foarte bun, deoarece vom trece, pune în aplicare decizia Consiliului și va exista o legătură foarte clară și eficientă între statele membre. Așa, chiar dacă vorbim de 2013, cred că Cecilia Malmström va impulsiona această inițiativă legislativă și merită să fie susținută de statele membre și de Parlament pentru a asigura siguranța noastră colectivă. Al doilea comentariu Raportul pe care l-ați prezentat atrage atenția asupra faptului că cetățenii europeni percep terorismul islamist ca cea mai mare amenințare pentru statele membre, în ciuda faptului că, așa cum reiese din statistici, în 2009 a avut loc doar un singur asemenea atac în Italia. În schimb, terorismul separatist care afectează uh, țara dumneavoastră, care afectează Spania și care afectează și Franța, nu este perceput de majoritatea statelor și cetățenilor ca o amenințare permanentă și reală. În ciuda acestor 300 de atacuri care au avut loc în anii trecuți în, afa- în ciuda persoanelor asasinate, 16 persoane. În Spania au avut 148 uh, de atacuri care au dus la moartea a trei membri ai forțelor de poliție și mai mult de 100 de răniți. Și în ciuda faptului că în țara dumneavoastră au fost 124 de atacuri și care au dus la trei morți, iar în Franța au fost 89 de atacuri. Deci este absolut evident că terorismul separatist este de fapt o amenințare reală din punct de vedere cantitativ mult mai importantă decât terorism, terorismul islamic domnule director, este un fapt incontestabil. Ce măsuri propuneți dumneavoastră pentru a conștientiza statele membre și cetățenii respectiv apropo de realitatea terorismului ca amenințare globală? care folosește starea de incertitudine pentru a încerca să se bucure de succes și de sub, susținere la nivel internațional. Altă întrebare. Cât privește comunicarea la care m-am referit eu mai devreme, de aceea Consiliului privind planul de acțiuni care va pune în aplicare programul de la Stockholm, acolo se vorbește despre trei sinergii. Sinergia Europolului, sinergia Centrului Situațional și sinergia Eurojust. Domnule director, în sfârșit, suntem oare pe calea cea bună a colaborării și nu pe calea competenței, competențelor? Suntem, deci am apucat-o, deci pe calea colaborării. V-ați referit la un moment dat, domnule director, la Al-Qaeda din Maghrebul Islamic. Și ați vorbit despre două țări, despre Somalia și despre Yemen. Aș dori, dacă se poate, dacă nu se poate, sigur o să înțeleg, am dori să ne spuneți ceva despre Mali în Mali se au loc răpiri, răpiri care, cum spunea și dumneavoastră și com, confirmă acest lucru, au două scopuri, finanțarea și publicitatea. Sunt compatrioți de-ai mei care sunt răpiți în Mali, care sunt victime ale răpirilor. Și peste 25 de zile, o delegație a Parlamentului se va duce în Mali. Eu voi fi președintele acestei delegații și firește, uh, nu o să ne ducem acolo pentru chestiuni legate de imigrație, nu pentru altele. Dar înainte de asta am să stau de, de vorbă cu dumneavoastră și cu ministrul meu de externe și cu ministrul de interne din Spania, pentru că trebuie să fim prudenți, extrem de prudenți, extrem de prudenți în aceste chestiuni. Aș dori, domnule director, dacă este posibil, să ne comentați puțin uh, Maghrebul islamic, Al-Qaeda și Mali. Legătura dintre aceste trei și încă o dată vă felicit, curaj și uh, vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Latford. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumim, domnule Weinreich. Îmi pare rău că n-am fost uh, pe tot parcursul prezentării dumneavoastră. Dar v-ați referit la un moment dat la convertiții din Occident la islam care sunt uh, suspectați de teroriști islamic. Vreau să vă întreb următorul lucru. Europolul are o opinie oarecare, are un profil uh, al acestor posibili, uh, posibile persoane pentru a-i putea identifica pe potențialii suspecți, adică știu ce scrie în raport. Evident, acolo ați descris uh, diversele motivații și diversele tipuri de atacuri teroriste și ați menționat în continuare terorismul islamic și terorismul separatist care are cele mai multe, nu, cele mai multe atacuri, eu știu, și alte forme de terorism. Deci o imagine foarte diversă, nu numai în Europa. S-ar putea să existe, eu știu, motivații și în Statele Unite pentru unele atacuri teroriste. Deci auzim uh, din ce în ce mai multe lucruri despre alcătuirea profilului uh, infractorului, iar unele state membre folosesc acest instrument uh, mult mai mult decât altele. Am uh, făcut un raport anul trecut pe această temă și eu știu, trebuie să vorbim și de garanțiile juridice, caracteristice local, um, legale și să ne ferim de stereotipizare și uh, de genul acesta de uh, aruncare a vinei eu știu, s-ar putea să fie un stereotip al terorismului și persoana respectivă să nu fie teroristă și asiaticii să fie cei care sunt de obicei țintiți. Dar dumneavoastră vorbiți despre o varietate mare de tipuri de terorism, eh, dar vorbiți și despre terorismul islamic, de cei convertiți la islamism, care provin din diverse țări și spuneați că 15%, e vorba numai de 15% din suspecți sunt bărbați sau 15% sunt femei? Mi-aș dori, deci, ca în contextul acesta și ca un instrument de a identifica suspecții de terorism, dacă există, dacă faceți profilul teroristului. Adică, dacă puteți să ne spuneți dacă aveți o asemenea opinie, dacă Europolul oferă consiliere și ce garanții legale credeți că sunt uh, necesare. Mulțumesc, pentru că ideea este eficiența, nu neapărat discriminare. Mulțumesc, Sara. Domnul Borghezio. Mulțumesc. Da, aș dori de asemenea să-l felicit pe domnul Wainwright pentru activitatea Aeropolului, de asemenea pentru raportul foarte bun pe care ni l-ați prezentat. Sunt de acord cu concluziile dumneavoastră, în totalitate de acord când spuneți, când v-ați exprimat speranța că Uniunea Europeană nu va lăsa garda jos împotriva amenințării teroriste și mai ales amenințarea terorismului islamic pe care eu îl consider omniprezent cadrul, imaginea pe care ați înfățișat-o dumneavoastră nu trebuie să ducă la un optimism excesiv. Am trecut de la aceste acțiuni majore care firește că au dus la o activitate antiteroristă foarte importantă la o situație diferită acum. Teroriștii islamici, organizațiile respective, par să fi atribuit Europei o altă sarcină, și anume să fie marele sanctuar al activității lor. Este o zonă geopolitică în care, și asta probabil datorită prezenței uh, unui număr foarte mare de imigranți islamici, își pot continua activitatea fără să fie deranjați. Deci pe asta mă voi concentra cu întrebările pe care vi le voi adresa. Ce tip de acțiune întreprinde sau planifică Europolul pentru a face față acestei modificări strategice, acestei modificări de paradigmă strategică? Ce acțiuni ar putea să oprească acest lucru. Trebuie să ne gândim firește și la mijloacele tehnologice, la folosirea internetului și așa mai departe. Probabil metode mai complicate de a mișca banii necesari pentru activitățile teroriste. Pentru că finanțarea terorismului nu a scăzut, din contră, eu cred că a sporit. S-au identificat canalele tradiționale prin diversele rețele, eu știu, de magazine sau altele, dar sau uh, filialele unor organizații caritabile false, toate astea au fost uh, deja identificate, dar acum Există sistemul uh, de bănci islamice care a apărut în economiile noastre și cred că trebuie să-i acordăm foarte multă atenție. Este un element practic, funcțional, operațional. Recent am observat uh, o chestiune care mi se pare o anomalie. Un uh, eurodeputat care se deplasează la Bruxelles sau la Strasbourg pleacă din țara de origine este însoțit uh, de o persoană sau de alta și când ajunge la graniță, uh, escorta de poliție trebuie să se oprească acolo pentru că nu este, nu este permis să fie însoțit de acea escortă în alte țări europene. Cu alte cuvinte, granițele au dispărut pentru teroriști, dar nu pentru poliție și mi se pare absolut incredibil. Lucrul acesta arată uh, cât de mult, cât de în urmă suntem noi în materie de cooperare. Ce se întâmplă cu anchetele? Dacă începe o anchetă în Spania și teroristul s-a ascuns în Italia, dar poliția nu poate să meargă mai departe de granița dintre Spania și Franța sau dintre Franța și Italia și mi se pare absolut cumplit Vorbim de o zonă unică de justiție și libertate în Europa și cu toate acestea ne confruntăm de asemenea obstacole. Teroriștii trebuie să se deplaseze, se pot deplasa foarte repede, iar polițiștii nu. Mulțumesc, domnule Borghese, doamna Invelt. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumim, domnule Wainwright, pentru prezentarea dumneavoastră Cred că aspectul pozitiv este că tendința generală este în scădere. Cu toate acestea, sunt 300 de asemenea atacuri înregistrate și e nevoie doar de un singur individ să facă pagube enorme, să provoace un rău enorm. Anul trecut, un tânăr a încercat să folosească uh, posibilitatea de a o ataca pe regina noastră. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, uh, am observat în acest raport că distribuția dintre diversele categorii uh, se schimbă. Cele mai multe cazuri uh, înregistrate se referă la terorismul separatism Mă gândesc și la terminologie, terminologie nu violentă, acte de violență separatiste, acte de violență de extremă dreaptă, de extremă stângă și terorism islamic. Însă, an de an, cazurile de terorism islamic sunt puține, minime față de celelalte uh, tipuri de violență. Deci, mă întreb oare mijloacele sunt distribuite cum trebuie, pentru că mi se pare că sunt mult prea concentrate pe terorismul islamic și noi am dorit să avem o distribuție, o, o luptă clară, rațională de combatere a terorismului și să ne concentrăm pe amenințarea cea mai mare. Uh, Sigur, noi sunteți oameni, eh, suntem, gândim irațional și ne place ideea aceasta a dușmanului extern, a dușmanului străin, pentru că este mult mai ușor să te concentrezi asupra unui dușman care vine din afară, dar este oare aceasta cea mai rațională folosire a mijloacelor pe care le folosim? Oare acest aspect a fost at, eh, deja evaluat? Pentru că Uh, am observat că, um, spre deosebire de combaterea altor uh, forme de terorism, nu înainte de 11 septembrie existau diverse forme de terorism, de dreapta, terorism de stânga, terorism de stat în Europa, eu știu, decenii, secole la rândul, dar în ultimii zece ani, lupta împotriva terorismului islamic a fost sub, a libertățile civile, statul de drept și controlul democratic asupra modului în care mm, abordăm problema acestui problema terorismului. Uh, centru situațional, nu știm absolut ce facem. E vorba de 110 persoane care lucrează acolo și nu există niciun fel de control democratic. Habar nu avem ce se întâmplă acolo. Deci, democrația noastră a suferit în ultimii 10 ani, într-o manieră în care nu suferise în momentul în care combăteam alte forme de terorism uh, unde foloseam uh, poliția, nu care e o forță absolut obișnuită, nu e domeniul dumneavoastră de activitate. Uh, Mă gândesc că concluziile unui asemenea raport ne arată mereu că nu ne concentrăm uh, pe folosirea resurselor într-o manieră rațională. Doamna Ilcev. Domnul Ilcev, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumim directorului Europolului care a prezentat un raport foarte interesant, foarte bine structurat, și cu o mulțime de date statistice. De asemenea, aș vrea să spun că nu ascultăm uh, acest raport ca pe o formalitate care duce la o discuție sterilă. Esența acestei discuții, lucrul cel mai important, este încercarea de a face o deosebire între diversele tipuri de terorism Evident, terorismul are o dinamică proprie, are motivele, rațiunile sale și are și o cronologie proprie. Adică, după prăbușirea lumii bipolare, a modelului bipolar, după dispariția Uniunii Sovietice, uh, o parte a activităților teroriste care erau de sorginte ideologică, ne-am trezit că nu mai avem brigăzile roșii, deci grupurile teroriste de extremă stângă cumva s-au trezit fără obiect. O parte a actelor de terorism inspirate de ideile separatiste au dispărut de asemenea. Putem să menționăm Kosovo, de exemplu. Acolo era vorba de kosovari, de albanezi, de organizații, organizații paramilitare separatiste implicate în actele teroriste. Dar au dispărut și ele acum. O țară respectată din centrul Europei, Cehoslovacia, s-a împărțit într-o manieră civilizată și atât cehii cât și slovacii sunt acum prieteni în Uniunea Europeană. Deci n-ar fi oare posibil ca lucrul acesta să se întâmple Uh, lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat dacă despărțirea în două țări nu ar fi fost făcută pe cale amiabilă, dacă ar fi fost uh, acolo o, o acțiune violentă. Nu trebuie subestimat uh, terorismul acesta separatist, dar este tranzitoriu pentru că în momentul în care dispar motivele, dispar și actele de terorism situația actelor de terorism radicale sunt, uh, este diferită pentru că scopurile acestui tip de terorism sunt eterne, ele nu dispar niciodată. Uh, mă refer la extremiștii, cei mai extremiști, la actele de terorism ale wahabiților, cum ar fi, eu știu, exploziile din uh, metroul Moscove- moscovit, acolo nu e vorba de scopuri pe termen scurt, de scopuri trecătoare, acolo nu se poate dialoga cu ei pentru că ei nu au același program ca și noi. Ei doresc să-și impună legea șaria la nivelul întregii planete. De aceea cred eu că terorismul islamic este cel mai periculos dintre toate. Și n-ar fi oare posibil ca în viitorul raport al Europolului să includă mai multe informații despre țările terțe din afara Uniunii Europene, țări care sunt o sursă de terorism eu sunt un uh, optimism, optimist uh, înnăscut și cred că sarcina și obiectivul numărul unu al grupurilor islam, islamiste sunt uh, americanii care cumva și-au protejat țara împotriva acestor atacuri. E un fapt. Uniunea Europeană este mai puțin pregătită pentru asemenea atacuri. Deci dacă tira, islamismul, terorismul islamic uh, a hotărât că e mai greu să atace Statele Unite, uh, probabil au constatat că este mai ușor să atace ținte americane în Europa. Și atunci problema ar fi exacerbată și mai mult. Mulțumesc. Domnul Foss. Uh, Vă mulțumim, domnule Wainwright. A fost un raport foarte interesant voi uh, extrage trei, uh, patru puncte din raportul dumneavoastră. Și anume, am înțeles că separatiștii sunt din ce în ce mai puternici, însă la nivel uh, regional. Avem o stângă puternică, o putere anarhistă din cele spuse de dumneavoastră și în Ungaria există de asemenea astfel de tendințe, tendințe care nu, nu ne erau cunoscute și de asemenea am înțeles de la dumneavoastră că terorismul fundamentalist reprezintă în continuare o, o problemă pentru noi. Nu știu dacă puteți să, să fiți de acord cu ceea ce spun eu acum, însă consider că acest terorism fundamentalism nu mai este la fel de numeros când vine vorba de cazuri, de atacuri, pentru că, tocmai pentru că ne concentrăm atât de intens asupra acestui tip de terorism și, prin urmare, reușim să prevenim atacurile. Uh, și tocmai de aceea consider că trebuie să uh, acordăm același grad de atenție acestor, uh, acestui potențial negativ și pe viitor dacă eu aș fi fost cel care aș fi făcut acest raport pe care ni l-ați permis, ni l-ați prezentat, aș fi pus accent de asemenea și asupra tendințelor politice pe care le putem deduce din cele spuse de dumneavoastră. După părerea dumneavoastră, din câte am înțeles eu, când vine vorba de, de finanțare, uh, Uh, nu ar fi rău să introducem un nou program de urmărire a tranzacțiilor bancare. De asemenea, în ceea ce privește internetul, consider că internetul reprezintă în continuare un mijloc folosit des pentru pregătirea uh, diferitor atacuri uh, violente și, de asemenea, uh, în acest context trebuie să înțelegem cum am putea folosi internetul pentru a contracara atacurile. Considerați că ar trebui să facem ceva în acest sens? Și, de asemenea, aș dori să întreb care sunt uh, ideile politice pe care ar trebui să le extragem din raportul dumneavoastră. Uh, trebuie să facem în continuare eforturi mai mari din punct de vedere personal sau financiar. Uh, considerați că un echipament mai bun ar fi necesar. Um, considerați că trebuie să ne gândim de asemenea la o serie de domenii de competență care ar putea duce la folosirea mai bine de către Europol a tuturor experiențelor existente sau considerați că există dificultăți în colaborarea tuturor statelor uh, membre sau în colaborarea cu parteneri partenerii transatlantici. Vă mulțumim! Bună ziua, doresc să vă mulțumesc pentru prezența aici și aș dori să vă spun că mă interesează foarte mult uh, să vorbim despre acest subiect pentru că, după părerea mea, terorismul este o amenințare foarte serioasă, o amenințare reală și spre deosebire de ce se, se aude în Parlament, se spune că se exagerează pentru a putea, putea supraveghea pe cetățeni. Cu toate acestea, atacurile sunt foarte numeroase, atacuri despre care nu știm nimic. Iar terorismul uh, se cunoaște doar în momentul în care are succes. Din păcate, eu cunosc fața adevărată a terorismului când vorbim de terorismul separatist, de terorismul ETA și de alte fa- fapte teroriste. Cunosc acest lucru pentru că uh, ETA mm, nu mi-a luat fratele și pe soția lui uh, și aș putea să vă întreb ce putem face în acest sens. Ce putem face pentru a pune capăt susținerii internaționale de care se bucură chiar și în acest Parlament această organizație separatistă, mă refer la ETA. Este o jignire, o, o umilindre, uh, la, este un atac la demnitatea victimelor terorismului, să vedem cum sunt uh, eu știu, susținute asemenea organizații, iar noi în Spania știm că sunt uh, organizații care au aceleași obiective ca teroriștii. Batasuna, eu știu, de exemplu, este susținută ISIS și se vorbește despre acești teroriști ca și cum ei ar fi și ar, ar fi îndreptățit să facă ce au făcut și sunt, uh, există o preocupare mai mare pentru drepturile teroriștilor decât pentru drepturile victimelor. Cum spunea colega mea, ce măsuri putem uh, lua pentru a-i uh, putea identifica pe teroriști și cum putem împiedica aceste acte, pentru că ce putem face noi cel mai, mai mult pentru victime, dincolo de susținerea psihologică și economică, dar eu mă mișc între ei și știu foarte bine ce mi se cere din Spania. Sunt întrebată ce se poate face, cum este pe, permis să se bucure de susținere, să-și organizeze conferințe, să-și, eu știu, atunci cum putem să facem ca să se vadă fața reală a terorismului și cum putem să facem să li se retragă susținerea internațională când sunt țări, eu știu, cum, cum ca Venezuela sau Cuba, unde există legături între ETA și, de, de exemplu, gherilele FARC. Deci ce putem face noi din perspectiva Uniunii Europene pentru acest lucru? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Jimenez. Dacă nu mai dorește altcineva să ia cuvântul, acum dau cuvântul domnului Wainwright pentru comentarii. Uh, very... Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte interesante. Dezbaterea este într-adevăr uh, una plină de viață. Dați-mi voie să, să grupez toate cele auzite în trei categorii. Mai întâi de toate se uh, punea întrebarea dacă ar trebui să ne concentrăm uh, în continuare asupra terorismului fundamentalism, fundamentalist se întreba dacă nu ar trebui să ne concentrăm mai degrabă asupra terorismului separatist. Nu consider că cele două categorii sunt chiar atât de diferite. Există foarte multe trăsături comune și cred că în acest context important este să creăm un cadru la nivel politic, la nivelul autorităților de menținere a ordinii. Trebuie să ne asigurăm că societatea noastră este protejată într-o manieră robustă împotriva tuturor tipurilor de terorism. Aceasta este alegerea potrivită pentru mine. Cred că ar fi uh, greșit să considerăm că reacția noastră este uh, este mult prea puternic atunci când vine vorba despre terorismul fundamentalist. Majoritatea cetățenilor europeni, autoritățile naționale, de asemenea organizațiile la nivel național, sunt mai sensibile când vine vorba, e drept, când vine vorba de, de fundamentalism. Trebuie să ne amintim în continuare de atrocitățile de la Londra și Madrid, care au avut loc cu nu prea mult timp în urmă, niște evenimente care au rămas în conștiința cetățenilor europeni. Cineva spunea că obiectivele terorismului fundamentalist uh, sunt diferite de obiectivele altor tipuri de teroriști. Da, într-adevăr, uh, în anumite uh, aspecte ale sale, terorismul fundamentalist este diferit. Serviciile secrete adună în continuare informații conform cărora organizațiilor, organizațiile teroriste fundamentaliste rămân în continuare active în uh, Uniunea Europeană, au în continuare puterea de a uh, genera prin atacurile lor pierderea a multor vieți, precum au făcut la uh, Madrid și Londra. Și să nu uităm de incidentul de pe cursa dinspre Amsterdam spre Detroit. Și uh, acesta fiind spus, consider că amenințarea este în continuare una concretă. Domnul Dias de Mera și uh, conaționala domnia, domniei sale spuneau de asemenea că Franța și uh, Spania sunt uh, în esență, în momentul de față, amenințate de activitățile ETA, într-adevăr viețile multor cetăeni de acolo sunt periclitate de către acți prin acțiunile ETA și prin urmare e evident că în anumite state trebuie să ne concentrăm asupra contracărării activităților uh, organizațiilor separatiste. Ce putem noi face în momentul de față? La nivelul uh, Uniunii Europene trebuie să ne redefinim și să ne uh, reelaborăm atitudinea vis-a-vis de uh, combaterea terorismului. Acum, tratatul de la Lisabona ne oferă noi posibilități. Pentru prima dată avem o strategie de securitate comună, integrată. Bineînțeles, am început abia acum, în timpul președinției spaniole, implementarea acestei noi forme de politice uh, de politică. Încercăm acum să implementăm noile mecanisme ce ne stau la dispoziție, dispoziție. Însă, din fericire, acum reușim să uh, ne dăm seama că o strategie unică este posibil de implementat și uh, implementarea sa ne va aduce, va fi eficientă la nivelul Uniunii Europene. Cred că Ideea ar fi aceea de a crea mai degrabă un răspuns, o capacitate de a răspunde într-o manieră integrată la nivel de Uniune Europeană când vine vorba de, de atacurile teroriste. E mai bine să dezvoltăm un astfel de tip de răspuns decât să dezvoltăm răspunsurile la nivel uh, național uh, instituțiile Uniunii Europene, inclusiv Europolul, care sunt uh, implicate în combaterea acestui flagel vor putea pe viitor să aibă o acțiune mult mai coordonată și să primească în eforturile sale ajutorul uh, statelor membre. S-au uh, pus de asemenea întrebări uh, cât se poate declare cu privire la finanțarea de care beneficiază teroriștii. Se, existau întrebări cu privire la posibilitatea de a implementa un program la nivel de Uniune Europeană, un program menit a urmări toate tranzacțiile bancare. Da, cred că acest, ă, această posibilitate ar fi una foarte eficientă. Uniunea Europeană, până în momentul de față, se bazează pe informațiile primite din partea unor părți terțe. Uh, Tocmai de aceea consider că pe viitor uh, dezvoltarea unui, elaborarea unui astfel de program este necesară, trebuie să o discutăm. Uh, de fapt, am discutat deja această temă cu uh, comisarul Malmström și cu alți înalți reprezentanții ai Uniunii Europene. Consider că Uniunea Europeană trebuie să folosească toate experiențele pe care deja le are în ceea ce privește urmărirea tranzacțiilor financiare financiare de natură infracțională. Uh, cred că acest, uh, în cadrul acestui context cred, am putea crea un program uh, care le va putea oferi posibilitatea organizațiilor de menținere a securității la nivel european de a urmări într-o manieră eficientă tranzacțiile bancare, dar în același timp de a proteja uh, drepturile fundamentale. Se vorbea de asemenea despre regulamentul Europol. Domnul Dias de Mera spunea, punea o întrebare în acest sens. Da, consider că acest, acest regulament va fi unul eficient nu doar pentru Europol în sine, ci și pentru crearea unui răspuns activ Uh, rapid la nivel uh, european când vine vorba de uh, diferitele tipuri de crimă organizată și de terorism. Acum avem posibilitatea de a îmbunătăți toate prevederile cu privire la responsabilitatea juridică a Europolului. Spre exemplu, încă două, trei răspunsuri. Baronesa Latford vorbea despre profiling ca instrument. Nu am experiența aceasta la, Uniun, la nivel de Uniunea Europeană. În momentul de față vedem că acest uh, instrument este folosit uh, mai mult sau mai puțin la nivel național, nu există tendințe consistente la nivel de Uniune Europeană și nu există niciun sistem uh, coordonat la un nivel de Uniune Europeană când vine vorba de profiling în combaterea terorismului. Da, într-adevăr, crearea de stereotipuri este periculoasă, însă stereotipurile ne-ar putea ajuta să, cre- să înțelegem tendințele generale ale terorismului. În ultimii ani uh, ne-am preocup- ne-a preocupat uh, uh, ideea de returnare a, a luptătorilor pentru jihad în statele lor uh, de origine și uh, am încercat de asemenea să contribuim la uh, reintegrarea lor în societate. Însă sunt de acord cu dumneavoastră, generalizarea unor unor idei de acest tip, unor caracteristici folosite în în uh, profiling ar putea fi în detrimentul comunității musulmane. Uh, din acest punct de vedere sunt uh, într totul de acord cu dumneavoastră. Cred că am răspuns tuturor întrebărilor, doamnă președinte, sau cel puțin până în momentul de față. Poate îmi voi aminti câte ceva pe parcurs. Vă mulțumim, domnule Wainwright. Acum mai avem doi colegi care doresc să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să contribui în continuare la această dezbatere după ce am ascultat-o pe Sofie și după ce am ascultat și răspunsurile domnului director. Cred că ne e foarte clar că jihadul are patru obiective. Un obiectiv este să prindă, să atragă credincioși, altul este să se roage, altul este să combată și celălalt este să distrugă. Și care sunt obiectivele fundamentale ale terorismului separatist? Terorismul separatist face același lucru, atrage, combate, distruge și ne zăpăcește nu pentru a se bucura de susținerea socială de care are nevoie. Deci dacă am identificat în ideea de radicalizare care combate Uniunea Europeană și care atacă Uniunea Europeană, deci dacă am identificat foarte bine aceste modalități de a fi aceste modalități de a-și atinge scopurile, care sunt absolut elementare, atunci cum se poate uh, din interiorul unei societăți democratice să combatem uh, aceste manifestări. Vreau să aduc în fața dumneavoastră aceste aspecte pentru că aceasta nu este o improvizație, ci este consecința unui studiu al fenomenelor teroriste. Doamna Entfeld. Da, pe scurt, uh, doamnă președintă. O sugestie. Dacă puneți întrebări uh, cu privire la ter terorism, dacă acesta este rațional sau nu, sau cum funcționează acesta, atunci uh, ajungeți să negați, poate, de-a dreptul acest, uh, acest pericol. Chiar dacă avem un singur atac terorist uh, de gen fundamentalist pe an, uh, pericolul există, poate destabiliza societatea. Prin urmare, resping ideea renunțării la teama care, pe care o resimțim uh, când vine vorba de terorismul uh, fundamentalist. Deci nu neg acest pericol existent, însă mă întreb dacă concentrarea instrumentelor noastre în combaterea terorismului fundamentalist uh, este eficientă sau nu. Uh, majoritatea cetățenilor europeni se confruntă acum cu terorismul uh, separatist mai degrabă decât uh, terorismul uh, fundamentalist. Prin urmare, modul în care folosim resursele noastre fie ele financiare, fie ele materiale, sunt oare proporționale cu amenințarea în sine? S-ar putea să mă înșel, e drept Însă, mi se pare că an de an raportul uh, primit din partea dumneavoastră ne arată tocmai faptul că aceste resurse nu sunt folosite într-o manieră rațională. Nu subestimez amenințarea, însă consider că suntem oarecum iraționali când vine vorba de uh, contracararea acestei, acestui pericol. Doamna Lopez. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența aici Aș dori să spun aici, să vă rog să-mi clarificați uh, ceva, să-mi clarificați o imagine pe care am văzut-o și care, pentru care eu nu am o explicație logică. Cât privește atacurile care au avut loc în anul 2009, ați spus că a avut loc un atac islamist și 237 de atacuri separatiste și apoi, în uh, raportul scris, uh, apropo de suspecți, au fost deținuți 120 de islamiști, de suspecți de islamiști și suspecți de separatism în 413. Deci se pare că nu, mi se pare că nu e o proporție, că nu există o relație. Vreau să-mi spuneți care este originea acestor date. Mulțumesc. Domnule Wainwright, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Organizațiile islamiste rămân în continuare foarte active. Aceasta este rațiunea care stă la baza acțiunilor noastre. A existat un singur atac reușit, însă numărul de atacuri eșuate a fost mult mai mare. Așadar, aceste organizații islamiste reprezintă un pericol continuu. Faptul că autoritățile naționale au reușit să combată orice fel de acțiuni uh, teroriste de acest gen în ultimii ani este un succes. Multe dintre operațiunile poliției au dus la arestarea și, de asemenea, la punerea sub acuzație a acestor teroriști. Lucru foarte bun pentru societate. Prin urmare, prezentarea acestor cifre nu mi se pare irațională. Ca răspuns la celelalte remarci, după cum spuneam, deja nu cred că ar trebui să alegem între cele mai, să facem o categorisire a tipurilor de terorism și nu trebuie să alegem, uh, să, să numim uh, un tip de terorist, terorism ca fiind cel mai periculos. Terorismul reprezintă în continuare o un pericol la nivel de Uniune Europeană. Reprezintă o, o temere și o preocupare atât la nivel uh, de uh, politică cât și la nivel de cetățean european. Uh, prin urmare, cred că misiunea mea este aceea de a vă prezenta într-o manieră cât se poate de clară, echilibrată, uh, datele cu privire la ter- terorism pe, ansamblu, fără a pune degetul pe una dintre, uh, dintre categoriile de, de terorism uh, în special. În ceea ce privește tipul de terorism care afectează Spania și Franța, de mulți ani deja Europolul ajută uh, Uh, vine în asistența acestor state. Până și prin raportul pe care îl publicăm anual, arătăm faptul că ceea ce se întâmplă în zonă reprezintă în continuare o amenințare la securitatea, la adresa securității cetățenilor din uh, Spania și Franța. Uh, luna trecută a mai murit un agent de poliție ca urmare a activităților ETA. Așadar, cunoaștem importanța uh, continuării acțiunilor de combatere a, ter- a terorismului uh, separatist. Toată lumea este de acord și cred că Parlamentul European este de acord cu mine când spun că luptăm uh, cu aceeași putere împotriva tuturor tipurilor de terorism. Iar dezbaterea noastră de astăzi a fost foarte mulțumitoare. Stofi, ai cuvântul. Da, spuneai însă că există multe alte atacuri care au fost prevenite. Însă, în raport, spui că uh, au existat uh, 294 de act, uh, de uh, atacuri teroriste care fie au fost prevenite, fie au eșuat, fie au, uh, au fost încununate de succes. Prin urmare, cifra aceea 1 nu și are sensul. Au existat mult mai multe atacuri. Bine, va trebui să, să studiez în detaliu uh, problema. Însă, din imaginea de ansamblu pe care ne-am creat-o uh, anul trecut și anul acesta, ne dăm seama că a, a, um, organizațiile polițienești sunt a, uh, implicate în, a, anual în activități de combatere a terorismului. Dacă am primit, uh, dacă ne-a fost raportat un singur atac uh, în cazul căruia uh, răufăcătorul a fost prins și de asemenea judecat, acesta este, este un lucru. Însă e drept că la nivel european există multe alte atacuri pe care statele membre le detectează la timp și uh, aceste atacuri sunt, uh, potențiale atacuri sunt uh, importante și tocmai de aceea statele membre le, le includ în acest raport. Există mult mai multe atacuri complotate de către, atacuri, de către teroriștii fundamentaliști, însă avem unul singur raportat drept a fi fost încununat de succes. Aș dori să mai spun ceva. Este, se întâmplă foarte adesea, Sofie, ca statisticile să adune atacurile evitate plus atacurile reprimate. Probabil am făcut această confuzie și în cazul SWIFT. Acolo sunt adunate atacurile reprimate și atacurile evitate. Deci poate de aici vine explicația de ce nu se potrivesc cifrele respective. Well, uh, thank you, Mr. Mulțumim, domnule Wainwright. Mulțumim pentru această prezentare, comentariile și răspunsurile dumneavoastră. Mulțumim și colegilor pentru intervențiile lor. Cred că a fost o dezbatere importantă și vă urăm mult succes în activitățile viitoare. Mulțumim! Uh, and now we move to our... Iar acum trecem la punctul uh, următor de pe ordinea de zi, punctul 19, procedura unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă, uh, cu doamna Veronique Mathieu, uh, raportor din partea PPE. După cum știți, doamna Mathieu lucrează din greu pentru a încerca să ajungă la un acord în primă lectură a acestui dosar foarte important. A existat o întâlnire cu Consiliul și Comisia pe 13 aprilie cu participarea raportorilor din umbră Însă, cum nu toți au putut la parte la această reuniune, doamna Mathieu ar dori să ne prezinte uh, primele rezultate ale acestei reuniuni, care va fi urmată de o a doua rundă de uh, discuții pe 5 mai. Prin urmare, dăm cuvântul doamnei Mathieu și apoi uh, președinției Consiliului. Sper că au sosit. Au sosit deja? Se pare că nu. Comisia este oricum aici, prin urmare cred că am putea uh, începe. Doamna Matie, Veronica, ai cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă reamintesc că faptul că această propunere de directivă prevede o procedură unică de solicitare a permisului de ședere și de muncă, care se uh, bazează pe oferirea unui permis unic de ședere și de muncă. Practic, se dau anumite uh, drepturi uh, cetățenilor din statele terțe care locuiesc și muncesc legal în statele noastre. Au existat mai multe reuniuni uh, pentru discutarea acestui text cu raportorii din umbră, cu, din comisia noastră și cu reprezentanții Consiliului și Comisiei. Am făcut deja progrese și cred că am putea să ne punem de acord asupra uh, unor uh, puncte numeroase. Facem așadar tot posibilul pentru a ajunge la acest final. Printre punctele de dezacord ar trebui să numim uh, câteva care vizează domeniul de aplicare. Comisia LIBE este preocupată de domeniul de aplicare, iar Comisia pentru ocuparea locurilor de muncă e preocupată de toate drepturile care sunt oferite cetățenilor din statele terțe. În ceea ce privește domeniul de aplicare, Vorbim despre lucrătorii sezonieri. Așadar, uh, Comisia s-a angajat să își prezinte Comisia cât se poate de repede iar eu aș solicita o declarație în plenară cu uh, acest subiect. Solicitanții de azil și refugiații fac obiectul unei directive care um, oferă niște dispoziții mai uh, bune în ceea ce privește protecția și Comisia ne-a oferit diverse garanții vis-a-vis de aceste texte în întâlnirile noastre anterioare. În acest moment aș dori să vă spun deja că în această după-amiază avem o reuniune cu raportorii din umbră și apoi aș dori să vă mai spun și că dacă noi uh, uh, dorim să extindem prea mult în domeniul de aplicare a acestei propuneri de directivă, uh, noi vom avea de-a face din nou cu o catastrofă și nu vom obține un acord în primă lectură. Știți știți foarte bine, această propunere de directivă a fost deja înaintată în 2001, apoi în 2005 și niciodată n-am ajuns la un uh, acord. Prin urmare, aș dori să vă spun că poziția mea vis-a-vis -vis de acest uh, punct și la fel și poziția diversilor colegi este uh, să adoptăm un text minimal care ar putea fi extins odată ce este adoptat a putea fi îmbunătățit, mai degrabă decât uh, de la bun început să dorim să negociem prea mult asupra domeniului de aplicare uh, și prea mult uh, asupra punctelor interesante pentru Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și așa să ajungem la un eșec al negocierilor. Cred că dacă am proceda astfel, am greșit mult. Prin urmare, aș încerca să obținem uh, niște garanții în ceea ce privește transparența și schimbul de informații, fapte care nu sunt negociabile, și apoi uh, a trebuit să vorbim despre criterii obiective și transparente vis-a-vis -vis de aceste subiecte și cred că toată lumea este de acord aici. Cum spuneam, am uh, reuniune cu raportorii din umbră la ora 3 și sper că ne opune de acord asupra acestor subiecte. Miercurea viitoare va avea loc un al doilea dialog tripartit și Sper uh, că vom ajunge la un acord astfel în primă lectură. Vă mulțumesc! Mulțumim, Veronic! Între timp, uh, uh, reprezentanții președinției Consiliului au sosit. Domnul Valentin Dueras Jimenez va primi cuvântul acum, după care voi da cuvântul raportelor fictivi. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să încep spunând în numele președinției spaniole a Consiliului că îi mulțumesc doamnei Mathieu pentru forma în care colaborează cu noi, cu Consiliul. Pentru noi este un exemplu de transparență, de colaborare și de rigoare tehnică. Suntem convinși că din această colaborare uh, o să se îmbunătățească calitatea textului eh, pe care lucrăm. Știm că această comisie, ca și multe din grupurile reprezentate aici, sunt preocupați de limitarea domeniului de aplicare al acestei directive și, așa cum spunea și doamna raportor, fiind vorba de o directivă cadru de drepturi, orice excludere din domeniul de aplicare trebuie să fie argumentată. Uh, iar uh, din partea Consiliului aș dori să vă asigur că ce apare la 3.2, la articolul 3.2, uh, sunt toate excluderile din domeniul de aplicare care corespund unei rațiuni tehnice și sunt convinsă că de fapt, convins că de fapt comisia va putea să susțină ce vă spun în acest moment. Cât privește lucrătorii sezonieri, cred că am mai spus acest lucru în fața comisiei dumneavoastră și anume că motivul principal pentru care acești lucrători sunt excluși din textul inițial al comisiei în textul inițial al comisiei ei sunt excluși pentru un motiv simplu și anume că acela este un proiect de directivă care va fi prezentat foarte curând și care va fi dedicat numai și numai reglementării relațiilor de muncă sezoniere. Firește că ne preocupă pe toți așa încât se va alcătui o directivă dedicată acestui tip de lucrători. Această directivă este inclusă în programul de la Stockholm, aprobat de șefii de stat și de guvern, uh, și de asemenea în planul de acțiune prezentate de doamnele comisar Malmström și Reding la Consiliul Ministrilor de Interne și de Justiție. Așa că în ceea ce privește Consiliul, știm foarte clar și Comisia știe la fel că această directivă, proiect de directivă va fi prezentată peste câteva luni de acum încolo și pot să vă asigur că dacă Parlamentul dorește și solicită garanții suplimentare, Consiliul este gata să le dea pentru că, evident, este vorba de un interes real pentru negocierea acestei noi directive și o vom negocia dacă e nevoie pe baza principiului de egalitate de tratament cu față de muncitorii comunitari, adică muncitorii sezonieri vor fi tratați la fel ca muncitorii comunitari. Și aș dori să mai adaug ceva, și anume că așteptăm să vedem ce se întâmplă în Comisia Ocuparea Forței de Muncă, pentru că există o serie de articole care sunt foarte importante și în momentul în care fixăm poziția poziția celor două comisii o să putem începe uh, negocierile pe fond asupra chestiunilor rămase în suspensie. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Blinkevici are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru cooperare. Într-adevăr, a existat o reuniune cu doamna raportor și cu raportorii din umbră. Am discutat toate comentariile pe care am dorit să le facem. Și aș dori să vă prezint propria mea poziție în ceea ce privește limitarea domeniului de aplicare al acestui document. Cu toții știm că nu mm, avem un document care să se aplice la nivel european și care să reglementeze uh, activitatea lucrătorilor sezonieri. Propunerea a fost uh, deja discutată timp de câțiva ani, cu toții știm aceste lucruri și mi-ar plăcea să cred că până la urmă această propunere va ajunge în Parlament, dacă nu în primăvară, cel puțin uh, măcar în vară. Lucrătorii sezonieri liberi profesioniști nu uh, cad sub uh, incidența acestei uh, directive. Și știm că lucrătorii sezonieri uh, ar putea munci în Uniunea Europeană, ar putea plăti impozite, însă dacă nu există niciun document care să le reglementeze activitatea, ar putea să se confrunte cu diverse tipuri de discriminare. Lucrătorii sezonieri expatriați uh, pot uh, să contribuie la uh, economiile noastre, plătind impozitele și contribuțiile la asigurările sociale și cred că ar fi greșit să nu aplicăm norme de reglementare acestor lucrători. Ei ar trebui să se bucure de toate drepturile, inclusiv de dreptul de a se organiza în sindicate. De aceea aș dori să vă rog să vă gândiți la posibilitatea de a uh, nu marginaliza acești lucrători sezonieri dacă nu cad sub incidența acestei uh, directive. Ar fi bine să se poată um, adopta această propunere într-o primă lectură. Vom avea o reuniune în această după și vom încerca să găsim un acord. Însă aș dori să uh, Uh, vă atrag atenția asupra pericolului de a uh, prelungi lucrurile prea mult, pentru că avem nevoie de un document care să reglementeze situația lucrătorilor uh, sezonieri. Încă nu avem o propunere în acest sens și de aceea activitatea noastră este îngreunată. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Invel. Mulțumesc, doamna președinte. Pot să fiu succintă pentru că sunt nou în legătură cu acest uh, subiect. Am fost uh, numită în această poziție doar acum câteva zile, după ce uh, doamna raportor uh, din numără uh, numită inițial a plecat. Ascultând-o pe doamna Blinkevici, mi se pare că aceste argumente nu sunt uh, nerezonabile. Uh, dacă putem ajunge la un acord, atunci uh, poate n-ar trebui să pierdem această șansă. Și asta ne excluzând, cum spunea și doamna Mathieu, posibilitatea de a reanaliza această chestiune ulterior. Cât privește toate aceste tipuri de um, migrație, lucrurile sunt destul de complicate, dar um, doream să spun doar că susținem abordarea generală și că vom reveni la acest subiect în această după-amiază. Mulțumim, Sofie. Doamna Lambert. Mulțumesc. Îmi cer scuze că am um, întârziat, însă ca de obicei alergăm de la o comisie la um, alta și în Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă am uh, votat până acum câteva minute. Știu uh, că perspectiva Consiliului, așa cum ne-a fost nouă transmisă, este uh, o delimitare între uh, domeniul de aplicare și drepturi și nu putem avea de obicei un domeniu de aplicare maxim și niște obiective maxime. Și de aici poziția de negociere. Sunt uh, sigură că și Parlamentul va avea propria strategie de negociere, care sperăm nu va fi uh, prea minimală atunci când lansăm uh, discuțiile cu Consiliul. Însă cred că, în legătură cu acest dosar, ar fi important să încercăm cu adevărat să obținem un plus de valoare europeană. Deocamdată suntem blocați în sfera acțiunilor pe care le doresc statele membre însă e clar că lucrurile trebuie să varieze mult de la un grup de lucrători la uh, altul. Și aici uh, trebuie să vedem exact uh, cine sunt cei care pot să solicite un permis de ședere și de muncă și așa mai departe. Doamna raportor a luat în considerare aceste elemente, încercând să, uh, să vadă ce ar putea fi făcut de către angajatori și de indivizi din afara statelor și din interiorul lor. Acest lucru ar fi important uh, pentru cetățeni, dar și pentru um, angajatori. IMM-urile um, adesea subliniază faptul că uh, pentru companiile mari uh, e ușor să facă față uh, cetățenilor statelor terțe pentru că au departamente de resurse umane foarte vaste care pot să gestioneze aceste elemente, însă pentru IMM-uri e foarte greu să se gestioneze toată această birocrație și toate aceste documente care sunt solicitate. Prin urmare, și IMM-urile trebuie luate în considerare. În acest context ar fi un element important pentru a putea face uh, lucrurile să funcționeze așa cum trebuie pentru indivizii vizați și pentru um, angajatorilor. Mulțumesc. Mulțumim, doamnă Lambert. Aș dori să întreb reprezentanții Comisiei dacă doresc să intervină acum. Vă rugăm. Mulțumesc, doamnă președinte. Câte, câteva cuvinte acum în legătură cu domeniul de aplicare. Uh, reamintindu-vă ideea inițială din spatele propunerii. În domeniul de aplicare, care sunt cei excluși? Ei bine, sunt cei care sunt reglementați în altă parte, să spunem refugiați, sau care vor fi reglementați în viitor. Și exact acesta este cazul lucrătorilor sezonieri și aș dori să confirm aici uh, ceea ce afirmă președinția Consiliului și anume faptul că, într-adevăr, au existat două documente ale Comisiei care au confirmat intenția noastră de a înainta această propunere pentru lucrători sezonieri în acest uh, an. Un document uh, este programul de lucru al Comisiei pentru acest uh, an și celălalt este planul de acțiune al Comisiei privind programul de la Stockholm și Altfel spus, lucrătorii sezonieri eh, practic eh, cad în categoriile care vor fi reglementate, vor fi și ei deci eh, acoperiți, însă în lumina propunerii inițiale, nu în această directivă, pentru că nu aceasta era intenția noastră. Atât doream să mai adaug. Mulțumesc. Mulțumim. Dau acum cuvântul din nou doamnei Mathieu, doamna raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să precizez uh, faptul că lucrurile sunt clare pentru lucrătorii sezonierii acum și în prima intervenție spuneam că aș uh, solicita o declarație uh, în plenară pe acest subiect pentru ca acest lucru să ne fie foarte bine confirmat. Și aștept și reuniunea cu raportorii din umbră din această după-amiază și uh, viitorul dialog tripartit. Mulțumesc! E bine, dragi uh, colegi, um, am încheiat acest uh, punct de pe ordinea de zi. Mai avem însă ceva timp la dispoziție până la ora 11, prin urmare luăm o pauză pentru că la ora 11 avem o reuniune cu uh, subcomisia pentru drepturile omului și ne vom întâlni cu un altul comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, domnul Antonio Guterres. Prin urmare, până la ora 11 luăm o pauză.

<clears throat> Uh, Haideți să reluăm lucrările. Această parte a reuniunii noastre este o reuniune comună cu subcomisia pentru drepturile omului și Comisia pentru Dezvoltare. Doamna Hautala care este președinta subcomisiei pentru drepturile omului și doamna Jolie de la dezvoltare ar trebui să fie copreședinții, dar uh, doamna Hautala este acum la votează uh, în comisia respectivă și ni se va alătura cât de curând cu putință. Aș dori să-mi exprim plăcerea și onoarea de a-i ura bun venit domnului Antonio Guterres, noul înalt comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. Aș dori să-l felifici dom- pe domnul uh, înalt comisar pentru realegerea domniei sale în această poziție. A fost ales de adunarea generală săptămâna trecută, pe 22 aprilie, pentru un, încă un mandat de cinci ani este un semn că, de fapt, calitatea actului de conducere sub direcția dumneavoastră a fost recunoscută, iar noi, Parlamentul European, suntem foarte mulțumiți să continuăm această relație cu dumneavoastră de dialog constructiv cu instituția pe care o reprezentați. Mulțumesc, aș dori Uh, să folosesc acest prilej pentru a vă spune cât de mulțumiți și recunoscători suntem pentru contribuțiile înaltului comisar în momentul în care discutăm proiecte legislative în domeniul drepturilor omului, în domeniul de care vă ocupați dumneavoastră. Cum vom uh, proceda în această oră și jumătate pe care o avem la dispoziție pentru acest schimb de vederi? Vă propun ca în primul rând să-l ascultăm pe înaltul comisar, iar apoi să dăm cuvântul pentru intervenții membrilor. Poate până atunci va sosi și doamna Hautala și atunci o să o rog pe doamna Hautala. Doamna Hautala tocmai ce a sosit. Așa încât dacă sunteți de acord, voi uh, preda doamnei Hautala, Hautala președinția acestei reuniuni după intervenția domnului Guterres și iar în timpul discuțiilor va prezida doamna Hautala. Așa că, domnule Guterres, aveți cuvântul Așteptăm să ascultăm prezentarea dumneavoastră apropo de modul în care vedeți evoluția situației în domeniul politicii de azil. Și, bineînțeles, colegii noștri după aceea vă vor adresa întrebări și vor comenta pe marginea celor spuse de dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Îmi face mare plăcere să fiu aici. N-am fost niciodată parlamentar european, dar am fost parlamentar 25 de ani în țara mea de origine și am fost implicat întotdeauna în afacerile europene, așa încât uh, pentru mine este o onoare și în același timp mă simt ca acasă. Și știu că în acest parlament Uh, au fost întotdeauna un angajament foarte puternic față de ideea de azil și de protecția persoanelor care au nevoie de protecție internațională. Am să vă spun câteva lucruri despre modul în care evoluează politica refugiaților în rume, în Europa și câteva cuvinte despre înaltul comisariat. În momentul în care analizăm ziua, situația de astăzi și lumea de astăzi, numărul de refugiați și numărul de persoane deplasate cu forța a fost cam același în ultimii doi trei ani. E vorba de vreo 60 de milioane de refugiați, inclusiv palestinieni, 25 de milioane de persoane care sunt deplasați în interiorul granițelor propriilor țări din cauza conflictelor, iar numărul de solicitanți de azil, mai ales în Europa, a rămas stabil. E vorba de un sfert de milion în ultimii doi ani în Europa. Această stabilitate arată pe de o parte faptul că de fapt conflictele continuă să existe și pe de altă parte cât de greu este să găsim soluții. Am făcute eforturi foarte mari în trecutul recent pentru a spori posibilitățile de reașezare uh, pentru că, mm, eu știu, s-a dublat în ultimii doi trei ani numărul de persoane care s-au reașezat în țările dezvoltate. Am, uh, Tanzania, de exemplu, a acceptat de curând să acorde cetățenia tanzaniană la vreo sută de mii de refugiați burundieni. Asta înseamnă că nu mai sunt uh, refugiați, ci sunt uh, cetățeni ai Tanzaniei, ceea ce este o realizare foarte importantă. Dar cât privește soluția dorită, voită, uh, a repatrierii voite în țările în care s-au uh, terminat conflictele, uh, lucrurile nu stau așa de bine, pentru că mai puțin de jumătate din refugiați s-au întors în casele lor. De obicei, până în 2008, cam un milion de persoane se întorceau în sala lor, dar în 2009 cifra a fost la jumătate. De ce? Pentru că, de fapt, conflictele au continuat să existe și pentru că au existat și uh, situații în care situația a devenit instabilă după uh, încheierea conflictului. În Afganistan, uh, în uh, Iran, în Irak, pardon, operațiunile de returnare sunt aproape blocate. Iar operațiunile în care suntem implicați e bine, e posibil să vedem două grupuri, două tipuri de situații. Pe de o parte, Uh, o zonă de criză uh, din care vin cam două treimi din refugiați. E vorba de o, din uh, sud-estul Asiei până în cornul Africii, din Afganistan, Pakistan, Orientul Mijlociu, sunt zone în jurul Palestinei unde sunt mulți refugiați și e vorba de asistență, apoi Sudan, Ciad, situația din Somalia pe care o cunoaștem foarte bine cu zonile zonele cu zonele, țările din jur. Deci o două treimi din refugiați vin în această zonă, iar situația este din ce în ce mai interconectată în această zonă, pentru că e vorba de chestiuni de securitate globală. Sigur că există și o dimensiune umanitară uriașă, dar sunt foarte multe probleme de securitate globală și foarte, mulți, uh, foarte multe persoane consideră că amenințările teroriste la nivel mondial sunt legate de această situație. Și într-o anumită măsură, ei sunt în centrul relației relațiilor complexe dintre așa numita lume occidentală și lumea islamică. Și dacă ne gândim și aici, eu știu, la ciocnirea dintre civilizații, ar putea duce și la găsirea unei soluții. Și apoi există și toate celelalte crize din lume, cum unele dintre ele dramatice, nu? Cum ar fi în Congo, în Republica Democrată Congo. Uh, aici există o diferență. Sunt crize izolate cu o dimensiune regională sau locală. Unele, sigur, sunt dramatice din din punct de vedere umanitar, însă nu sunt legate de problemele mondiale de securitate, de siguranță sau nu sunt foarte legate între ele. Și din această cauză avem tendința să le uităm și din această cauză ne e din ce în ce mai greu să implicăm comunitatea internațională uh, în aceste situații locale sau pentru a găsi un răspuns umanitar. Eu știu cum ar fi în Republica Centrafricană, unde foarte multă lume nici nu știe că există măcar această țară unde ar trebui să uh, putem acorda ajutor umanitar. Deci, uh, dacă vorbim de numărul de persoane deplasate uh, în contextul unor crize nerezolvate, în contextul unor crize care poate că au fost rezolvate și sunt persoane care se întorc în situații dramatice de instabilitate, de lipsă de securitate sau chiar mai rău decât atât. În acest context, sistemul european de azil este extrem de important pentru două motive. În primul rând, Europa a fost întotdeauna un continent care a acordat azil, iar protecția acordată este foarte importantă în contextul protecției internaționale, iar Europa, în al doilea rând, este un exemplu. Discutam recent cu prim-ministrul unei țări din Africa de Sud-Est apropo de returnarea uh, cetățenilor din zona care au fost obligați să se întoarcă în țara de origine și când discutam această situație îmi spunea de ce mă dați vina pe mine, de ce mă învinovățiți, pentru că și Europa face la fel. Deci uh, Europa este un exemplu lumea se uită la Europa apropo de politica de azil și ce se întâmplă în Europa are o influență foarte puternică uh, asupra restului lumii. În acest context, preocuparea noastră principală și uh, cooperarea cu instituțiile europene, mai ales cu Comisia, Uh, și astăzi și ieri vom avea reuniuni cu membrii ai comisiei și avem o, pozitivă, o cooperare pozitivă în, pe marginea acestor chestiuni. Deci preocuparea noastră principală este că într-o zonă în care oamenii se mișcă liber, se deplasează liber dintr-o țară în alta, eu sunt cetățean portughez și pot să mă duc la Berlin fără să îmi arăt part, uh, pașaportul și fără să folosesc alți bani, uh, în această zonă există însă sisteme de azil diferite de la țară de uh, țară. Iar un solicitant de azil care vine, eu știu, din Somalia, din uh, Afganistan, din Republica Democrată Congo, poate să vină la o, într-o țară europeană și, și să ceară azil și să fie respins și dacă aceeași persoană se duce într-o țară vecină, s-ar putea ca 60% să fie respins sau primit, fie ca refugiat, fie ca persoană uh, care poate beneficia de o altă formă de protecie. Deci, în contextul acestui spa, unic, există o diversitate de sisteme de azim, ceea ce înseamnă că, de fapt, există multă disfuncționalitate, iar problema mare este a protecției persoanelor și este o mare problemă pentru Uniunea Europeană pentru că au loc o serie întreagă de mișcări secundare și este foarte greu să se gestioneze fluxul de solicitanți de azil în acest context. Așa încât sperăm și apreciem foarte mult cele cinci propuneri legislative uh, propuneri de amendament la directive conform nu, Dublin 2, uh, calificare, proceduri, proceduri de azil, deci amendări, modificări ale directivelor care reprezintă un pas în, înainte foarte important pentru a construi un sistem european real de azil. Uh, și vedem că este cam greu ca aceste propuneri să facă pași înainte și că sunt foarte multe state membre sau câteva state membre care opun rezistență la evoluția acestor și finalizarea acestor propuneri. Sigur, sunt chestiuni de detaliu care pot fi negociate, dar după părerea noastră reprezintă un pas înainte pentru coerența unui sistem european de azil real. De asemenea, cooperăm foarte bine cu Frontex-ul și este foarte important ca în discuțiile noastre cu instituțiile europene, adică cu Parlamentul European în primul rând, punctul nostru de plecare să fie același. Statele au dreptul, statele au obligația, aș spune eu, să-și gestioneze granițele într-o manieră responsabilă. Statele au dreptul să-și definească politicile de migrație ele însele Aș putea să discutăm, dar nu este mandatul meu acum. Dar recunoscând aceste drepturi ale statelor, este foarte important ca în gestiunea granițelor și în gestiunea politicii de imigrație, statele să continue să asigure protecție persoanelor care au nevoie de protecție internațională conform dreptului internațional. Iar sistemele de administrare a granițelor trebuie să fie eficiente și trebuie să fie sensibile la ideea de protecție și este foarte important să fie așa, pentru că tendințele deplasării persoanelor în lume, vedem o serie întreagă de, eu tiu de contrabanditi de uh, infractori care se mișcă liberă. Și dacă ești o persoană care, de bună credină care ai nevoie de protecție, nu poți intra, poate uneori, în Europa decât printr-o asemenea rețea uh, ilegală. Uh, introducerea ilegală a persoanelor este o infracțiune, este... Nu putem decât să condamnăm uh, această uh, practică, dar traficul de persoane, după părerea mea, este cea mai cumplită uh, infracțiune din lumea de astăzi. Femeile și copiile, copiii sunt victime ale acestui trafic și sunt uh, traficați pentru scopul exploatării sexuale sau pentru alte scopuri. Deci comunitatea internațională are rolul să elimine aceste rețele de traficanți și alte forme de infracționalitate internațională. Și ne preocupă acest lucru Ideea este să îi stopăm pe criminal, pe infractori și în același timp trebuie să fim atenți la protecția acordată victimelor. Trebuie găsit un echilibru și acest echilibru trebuie să fie în centrul politicii europene apropo de protecția refugiaților. Deci preocuparea noastră cea mai mare și interesul nostru major este să punem la punct un sistem de azil european real uh, și de asemenea în anumite, mă rog, state, opinia publică conf- confundă migrația cu refugiații și pol- dezbaterea politică și mass media um, cumva au promovat atitudini xenofobe și manifestări xenofobe și bineînțeles lucrul acesta este uh, un, o amenințare la adresa acestor instrumente eficiente de azil în Uniunea Europeană și ne preocupă foarte mult și acest lucru. Și aș mai vrea să spun ceva despre înaltul comisariat. Uh, noi am încercat foarte mult în contextul unei situații provocatoare la nivel mondial, am încercat să facem mai bine și mai mult și ne temem că nu reușim întotdeauna să facem ceea ce ar trebui să facem dacă ne gândim la populația uh, de care ne ocupăm. Uh, trecem printr-un proces de reformă internă. Uniunea Europeană este unul dintre susținătorii noștri cei mai ardenți uh, pentru că 40% din um, susținerea financiară vine din Uniunea Europeană, deci este o contribuție foarte importantă și foarte relevantă, mai ales pentru cei care în Parlament au responsabilitatea directă față de gestiunea bugetului european și trebuie să putem răspunde la acest lucru. Uh, una din preocupările noastre a fost să ne asigurăm că susținerea pe care o primim este canalizată către persoanele de care uh, avem noi grijă și mai puțin către organizația în sine și am reușit nu numai în ceea ce privește extinderea activităților pentru refugiați, dar și pentru persoanele care sunt deplasate intern cu forța, dar și la nivelul comunității umanitare internaționale am reușit să sporim cu 50% activitățile noastre la nivel mondial ne-am trecut de la 1,2 miliarde de dolari la 1,8 miliarde de dolari și am făcut acest lucru fără să sporim numărul de angajați în lume și am redus numărul de angajați la sediu. Deci, ceea ce înseamnă că în anul trecut au scăzut cheltuielile noastre cu 9,5%, ceea ce înseamnă că din ce în ce mai multe din resursele noastre sunt canalizate către programe și nu către angajați. Și domeniile în care investim acum foarte puternic sunt reacțiile de urgență, capacitatea de a reacționa în situații de urgență și protecția, mai ales în contextul mișcărilor mixte de populație în contextul refugiaților urbani. În lumea dezvoltată sunt refugiați din ce în ce mai mulți în zonele urbane, nu în tabere de refugiați și aceasta este o provocare foarte mare. Gândiți-vă, eu știu, în mahalalele din Nairobi sau mahalalele din Cairo sau mahalalele din Johannesburg, este foarte greu să acorzi protecție și asistență decât într-o tabără de refugiați, dar o tabără de refugiați este o chestie îngrozitoare dintr-o serie întreagă de alte motive. Deci trebuie să încercăm să uh, folosim capacitatea de reacție pentru persoanele care sunt deplasate pe plan internațional. Asta este o mare preocupare acum, pentru că dacă ești refugiat într-o țară străină, atunci ești sub protecția țării respective conform dreptului internațional și există o instituție, în altul comisariat, care are mandatul să se asigure că totul se face în așa fel încât ți se acordă protecție. Dar dacă ești în propria ta țară, sub autoritatea propriului guvern, atunci guvernul este o parte uneori a problemei și nu o parte a soluției. Și mai am de spus câteva cuvinte despre viitor. Există trei tendințe uh, care ne preocupă foarte mult în contextul actual. Primul tendință este uh, scăderea spațiului umanitar, este din ce în ce mai rău, din ce în ce mai greu să acorzi protecție în anumite zone din lume datorită insecurității. În șase luni anul trecut am pierdut trei colegi în Pakistan, vă dați seama ce impact are asupra organizației noastre când mor trei oameni în aceeași țară într-un decurs, uh, uh, într-un timp foarte scurt și același lucru este valabil pentru toate celelalte organizații. Inse securitatea, lipsa de securitate e un lucru foarte important. Al, doua, al doilea factor este intervenția guvernului uh, în Darfur și în alte părți uh, sunt guverne care limitează accesul celor care acordă ajutoare și uneori este foarte greu să, vezi, să faci distinția între implicarea umanitară a comunității internaționale și implicarea militară. De exemplu, pentru căștile albastre, pentru forțele de menținere a păcii, este foarte greu să menții pacea unde nu există pace care poate fi menținută. Dacă ne gândim la Republica Democrată Congo, vă dați seama cât de greu este, cât de complex este mandatul pentru că ONU era, conform mandatului, trebuia să facă protecția civil, civililor, dar în același timp trebuia să susțină și uh, armata congoleză care lupta împotriva uh, rebelilor, iar armata congoleză care nu e o armată, care e o adunătură de gangsteri uh, care încearcă acolo să pună stăpânire pe problemele politice ale țării, iar pentru populația din zonele rurale este foarte greu să-și dea seama care parte din ONU face protecție și care parte din uh, ONU colaborează cu armata. Deci este foarte greu să vezi care sunt deosebirile la nivelul regulilor uh, internaționale și de foarte multe ori reprezentanții organizațiilor care acordă ajutor umanitar devin ținte ale acestor atacuri și nu se respectă principiile imparțialității. A doua preocupare a noastră este faptul că programul drepturilor omului pierde din teren față de alte programe internaționale. Acum zece ani uh, participam uh, din, ca reprezentant al guvernului țării mele la rezolvarea crizei din Timorul de Est și acum, acum 10 ani s-a putut rezolva, iar acum cred, sunt convins că nu s-ar mai fi putut rezolva. Poate este un exemplu extrem, dar există multe alte dimensiuni în care programul de apărare a drepturilor omului pierde teren în fața altor programe. Este o tendință care ne preocupă foarte mult și în cele din urmă mai ales uh, vorbind în fața Parlamentului și vorbind despre chestiunile de dezvoltare, este foarte greu să uh, aducem la oaltă ajutorul umanitar și dezvoltarea. Uh, nu știm întotdeauna dacă ajutorul umanitar duce la rezolvarea și la dezvoltarea unor zone, nu știu. Uneori este vorba de lipsa de o bună guvernanță la nivelul uh, țării respective și altă parte este, uneori este vorba și despre disfuncționalitatea ajutorului și modul în care este acordat. Să spunem câteva cuvinte despre viitor. Există mm, tendințe noi. Sigur, uh, Convenția Națiunilor Unite se aplică celor care sunt victime ale persecuțiilor, dar există din ce în ce mai mult persoane care sunt migranți pentru motive economice sau pentru multe alte motive. Și dacă analizăm marile tendințe de astăzi, creșterea populației, o să fim 9 miliarde în 2050, urbanizarea, în 2050 70% din populația lumii va trăi în zone urbane, schimbările de climă cu tot impactul ca un factor factor de accelerare al multor altor forme de instabilitate și de deplasare a populațiilor, uh, nesiguranța alimentară, lipsa apei, mișcarea persoanelor. Deci dacă urmărim toate aceste tendințe, ele sunt din ce în ce mai interrelaționate. Lumea se strâmtează, lumea e din ce în ce mai mică. Uh, uh, există limite fizice ale dezvoltării și putem să spunem lucrul acesta pentru lumea de astăzi chestiunile acestea sunt legate între ele, sunt legate de pacea globală și sunt legate și de deplasarea forțată a persoanelor într-o uh, țară sau alta. Și nu există o strategie clară. Facem ceva pentru alimente, facem ceva pentru schimbările de climă, facem ceva pentru populație, în sfârșit, fel și fel de întâlniri, există promisiuni, dar nu există o abordare globală uh, Uh, la faptul că toate aceste fenomene sunt interrelaționate și că, după părerea mea, ele devin un factor cheie al deplasării populațiilor. Nu încercăm să schimbăm Convenția din 51, pentru că dacă am încercat să o schimbăm, probabil că forma ei ar fi mult mai proastă dacă am uh, redacta astăzi declaraia uh, universală a drepturilor omului formularea ar fi mult mai proastă decât a fost acum cincizeci de ani dar trebuie comunitatea internaională trebuie să facă faă acestei probleme a deplasării grupurilor de persoane a impactului i mai ales impactul asupra drepturilor omului. Uh, vrem să vedem nu vrem să ne lărgim mandatul dar vrem să fim un catalizator al acestei dezbateri. anul trecut anul viitor se va Uh, se vor um, aniversa 60 de ani de la declarație și de la convenție și noi dorim să fim catalizatorul unei dezbateri la nivel internațional și sperăm că Europa va putea juca un rol cheie în modelarea reacției comunității internaționale la aceste noi tendințe uh, care duc la deplasarea grupurilor de persoane și care sunt legate de aceste megatendințe pe care le-am menționat. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule Guterres. Ceea ce ne-ați spus este deosebit de interesant, deosebit de important în același timp. Și tocmai din acest motiv ar trebui să ne aplicăm atenția asupra acestor tendințe. Doamna Hautala va prezida dezbaterea. Există o serie de persoane pe lista vorbitorilor. Uh, Vă mulțumesc foarte mult în numele Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Vă urez bun venit în Parlamentul European. Mulțumesc Comisiei Libe pentru organizarea acestei ședințe mixte cu subcomisia noastră și Comisia pentru Dezvoltare. E clar toate limitele fizice pe care le menționați la finele prezentării dumneavoastră trebuie să își găsească o soluție. Iar noi, cei din subcomisia pentru drepturile omului, suntem din ce în ce mai interesați de interfața existentă între uh, migrație uh, la nivel de Uniune Europeană, dar uh, și uh, bineînțeles, fluxurile migratorii din afara granițelor Uniunii Europene și tocmai de aceea consider că colaborarea tuturor instituțiilor noastre este esențială. Bineînțeles, nu voi, uh, uh, nu voi folosi această ocazie pentru a da mai multe detalii, mai multe declarații, însă le voi da cuvântul tuturor uh, colegilor înscriși pe lista vorbitorilor. Doamna Latford are acum cuvântul. Să spunem că fiecare orator are două minute la dispoziție. Vă mulțumesc. La rândul meu vreau să-i urez uh, bun venit domnului uh, Guterres. Mă bucur că se află astăzi alături de noi. Prezența sa este salutară. Dați-mi voie să pun câteva întrebări și să repet câteva întrebări care au fost deja adresate în septembrie. În septembrie ne-am confruntat cu un, uh, o temă esențială și anume repatrierea uh, unor, uh, unor refugiați din Africa. 75 de refugiați din Africa au fost, uh, au fost repatriați de către Italia fără a fi fost uh, întrebați în prealabil dacă doresc să solicite azil în calitate de refugiați politici. La Siracusa, uh, directorul Centrului pentru Primirea Refugiaților și nu doar el, au fost puși sub acuzația, pentru, sub, sub acuzație că au cerut repatrierea unor ref- refugiați libieni în urma unui sau pe baza unei, unui acord încheiat între Italia și, și Libia. Însă trebuie să ne gândim la toate convențiile internaționale care au fost, rep- care au fost uh, Uh, semnate de toate statele implicate. Să ne gândim, uh, spre exemplu, la, la Pakistan, acolo situația este cu totul alta. Uh, Pakistanul nu a ratificat niciodată Conve Convenția pentru Drepturile Omului și tocmai de aceea dați-mi voie să întreb dacă toate aceste aspecte legate de convențiile internaționale care au fost sau nu ratificate de către unul sau altul dintre statele membre sau statele la nivel mondial nu este o problemă asupra căreia trebuie să ne concentrăm. La nivel de Consiliu uh, uh, European, în momentul în care discutam uh, toate relațiile bilaterale pe care le avem cu diferite state, se punea problema dacă aceste relații bilaterale nu ar trebui să fie să depindă practic de ratificarea de către aceste state a convențiilor internaționale. Uh, Pentru că dacă e să ne reîntoarcem la problema Libiei, uh, trebuie neapărat să ne gândim la condițiile în care uh, se regăsesc foștii refugiați odată repatriați. Sunt pur și simplu închiși în lagăre. Însă, uh, o, aceste persoane, odată ajunse în Italia, nu au avut posibilitatea de a discuta cu niciun alt reprezentant, cu nimeni care să fie reprezentat ONU. Uh, și, uh, bineînțeles, această, acest comportament al unuia dintre statele membre este o pată neagră asupra reputației Uniunii Europene, pentru că se pare că, în mod evident, nu există niciun fel de progrese în ceea ce privește politica noastră comună. sau uh, discutat uh, adeseori uh, probleme legate de, de uh, refugiați în, uh, în Uniunea Europeană, dar nu avem niciun fel de decizie. Vă mulțumesc foarte mult! Vom oferi cuvântul acum unui alt orator. Vom încerca să, să avem întrebări compuse din, sau calupuri de întrebări din, compuse din trei întrebări și mai apoi în altul comisar va avea posibilitatea de a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau la rândul meu să-l salut pe înaltul comisar. Eram în opoziție pe vremea când erați premier. Însă cu toate acestea nu pot să nu recunosc competența dumneavoastră. Vă laud uh, angajamentul în, uh, în cadrul națiunilor, Organizației Națiunilor Unite. Toate cele menționate de, de către dumneavoastră sunt obiective importante pentru viitor. Toate criticile aduse atât la nivel european cât și la nivel internațional trebuie însă în același timp să fie luate în considerare. La data de 5 martie ați spus clar că Uniunea Europeană uh, Uh, are în continuare probleme pe aici și pe acolo. Noi luptăm pentru un sistem comun de azil, azil uh, și, uh, după cum spuneați și dumneavoastră, Comisia este de acord cu această abordare. Din păcate, statele membre par a fi, a fi de o cu totul altă părere. Ieri, în cadrul uh, Comisiei Libe am uh, votat uh, raportul Tavares, un raport foarte important uh, care se axează pe problemele refugiaților. Domnul Tavares nu este astăzi în sală pentru că se află în Statele Unite, însă votul în sine a fost unul foarte important. Asta deoarece, în cadrul discuțiilor purtate în Consiliu, vedem care este rezistența opusă de către statele membre. Comisia nu pornește de la această premisă, însă dialogul cu uh, Consiliul nu este unul facil și cu atât mai puțin facil este dialogul cu statele membre. Și tocmai de aceea uh, sprijinul ONU este atât de important pentru noi. Nu uh, doar datorită presiunii pe care o puteți exer- exercita asupra Uniunii Europene. Dumneavoastră ne amintiți care sunt responsabilitățile noastre. Europenii au făcut puțin în trecut, putem face mai, mai mult. Spuneați că sprijinim în proporție de 40% bugetul înaltului com- comis comisariat, prin urmare putem poate să arătăm mai bine lumii care sunt investițiile pe care deja le facem și cele pe care le putem face. Din păcate, însă, la nivel european am făcut puțin când vine vorba de responsabilitățile pe care ar fi trebuit să ni le asumăm. Și tocmai de aceea dați-mi voie să vă, să vă rog să ne sprijiniți în continuare nimeni nu vă va critica în cazul în care uh, ne criticați la rândul dumneavoastră. Vă mulțumim. Urmează domnul Dias de Mera. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu pot decât să sprijin cele spuse de Carlos. Vreau să-l felicit pentru realegere pe domnul Guterres și de asemenea pentru munca sa în uh, beneficiul refugiaților. în uh, cadrul Comisiei înțelegem din ce în ce mai mult ce înseamnă protecția internațională, protecția subsidiară, etc. Însă, cu toate acestea, la nivel european, uh, nu ne prea apropiem de uh, sistemul comun de azil. Uh, la data de 10 ne vom întâlni la Malta pentru a discuta această temă. Dumneavoastră veți uh, fi alături de noi acolo. Și uh, discuțiile acestea sunt importante pentru că nu putem avea o politică comună de azil la nivel european fără sprijinul ignor. De asemenea, sunt foarte încântat de faptul că lucrați cu, strâns cu Frontex. Anul trecut ne-am întâlnit la Varșovia și menționați această colaborare strânsă. Dați-mi voie să vă întreb însă în ce măsură colaborați? Care era, este dimensiunea colaborării dumneavoastră cu Frontex? În uh, cadrul uh, mandatului legislativ anterior uh, am organizat o vizită de lucru în diferite centre de primire a, a migranților în Franța și uh, în uh, multe dintre aceste vizite am fost uh, însoțiți de către ICNUR, însă nu în toate. De asemenea, implicarea dumneavoastră la nivelul acestor uh, centre nu este una consistentă. Uh, de aceea vă întrebam care este uh, gradul în care colaborați dumneavoastră cu Frontex. Vă mulțumim foarte mult. Acum mă întorc uh, înspre înaltul comisar. Însă mai întâi de toate dați-mi voie să vă să amintesc că uh, ultimul uh, studiu folosit cu, creat cu privire la implementarea directivei procedurilor de azil în statele membre este un instrument foarte important pentru noi. Însă, domnule Guterres, aveți acum cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare foarte rău, nu vorbesc italiana, însă voi încerca să răspund în engleză uh, domnului Alvano. Aspectul pe care îl subliniați dumneavoastră este unul cheie când vine vorba de protecție uh, în uh, Uniunea Europeană nu avem niciun fel de informații cu privire la conținutul vreunui acord care este negociat. Însă suntem foarte direcți când vine vorba de aceste aspecte. Și anume, orice fel de acord cu un stat terț trebuie să respecte uh, legislația internațională și, de asemenea, toate convențiile spre exemplu, Convenția privind drepturile omului. Ceea ce spuneați dumneavoastră este foarte important, pentru că în contextul actual, în special când vorbim despre despre Libia, nu există niciun fel de garanții cu privire la condițiile în care sunt primiți și reprimiți refugiații. Exemplul cu, cu Uh, Libia, în momentul de față, ar vrea să arate faptul că nu există niciun fel de probleme când vine vorba de repatrierea unor cetățenii în Libia. Însă, uh, Libia nu a ratificat Convenția din 51 um, rare ori, uh, sau mă rog, doar uneori suntem implicați în activitățile centrelor de reprimire. Prin urmare, la nivel juridic, la nivel practic, nu suntem implicați în activitățile uh, Libiei. Uneori uh, colaborăm cu diferite ONG-uri uh, care ne-au transmis fie informații pozitive, fie informații neg negative. Prin urmare, nu putem neapărat să spunem că situația, atunci când vine vorba de Lib Libia, este una cât se poate de clară. Prin urmare, când vine vorba de vreun acord încheiat între Uniunea Europeană și Libia, știu, negocierile sunt foarte dificile de obicei, uh, însă în orice fel de acord trebuie să se țină cont de gradul de protecție oferit de uh, Libia. În ceea ce privește întrebarea domnului Carlos Coelho. Ați, ați fost foarte drăguț uh, în intervenția dumneavoastră. De fapt, suntem prieteni și tocmai de aceea dați-mi voie să vă mulțumesc pentru, uh, pentru întrebarea dumneavoastră. Și, de asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Diaz de Mera Uh, el uh, a spus ceva foarte important. După părerea mea, nu există soluție națională la problemele pe care le-ați adus în discuție. În cadrul Uniunii Europene nu este posibil să găsim soluții naționale pentru problemele de azil. Dar statele continuă să mențină să țină foarte tare de suveranitatea națională. Deci există o contradicție. Pe de o parte există tendența statelor de a-și menține sistemele naționale de azil ca o afirmare a suveranității statului și pe de altă parte este clar că este genul de problemă care nu are soluție dacă nu este abordată la nivel european pentru că oamenii se mișcă, se deplasează dintr-un punct într-altul în funcție de sistemele deosebite și de posibilitățile de a primi protecție într-un stat sau altul, ceea ce facilitează activitatea contrabandiștilor care firește știu foarte bine cum stau lucrurile și evident sunt uh, nu se poate face diferența între cei care vor să folosească azilul ca o formă de a migra economic sau cei care sunt uh, solicitați de azil um, de bună credință. Și este foarte important, e foarte important ca statele membre să înțeleagă și cred că um, europarlamentarii sunt factori politici din statele membre și ei trebuie să înțeleagă că asta este un domeniu în care este fundamental să ajungem la armonizare și la consens european și la o coerență a practicilor europene și aș dori să subliniez importanța acestui proiect european. de cooperação internacional sobre În ceea ce privește Frontex acum, Aș vrea să spun că există planificare, antrenament, nu avem acces la operațiunile Frontex-ului din teren și cred că doamna directoare ar putea să ne spună că nu avem acces la acțiunile specifice din teren ale Frontex-ului, ceea ce este sigur un domeniu care ne interesează foarte mult. Și apoi accesul uh, este garantat diferit uh, între diferitele părți ale Uniunii Europene pentru diversele centre. Dar cred că s-au făcut uh, progrese în cooperarea cu statele membre și cred că există o prezență din ce în ce mai mare a instituției noastre. Și ne interesează foarte mult tot ce se poate face noi întotdeauna ne-am gândit că pentru solicitanții de avi, a, azil, detenția trebuie să fie excepția și nu regula, dar atunci când se pune această problemă, trebuie să se garanteze în totalitate respectarea tuturor drepturilor omului, iar detenția nu trebuie să, reținerea, deci nu trebuie să blocheze accentul la proceduri, accesul la procedurile de azil. Vă mulțumim, domnule înalt comisar. Doamna Latford, doamna East și doamna Keller vor lua uh, cuvântul în cele ce urmează. Doamna Latford. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Salut intervenția înaltului comisar, comisar pentru refugiați. Suntem foarte norocoși că dumneavoastră ocupați această funcție. nu provin uh, din opoziție, spre deosebire de domnul Coelho, însă, cu toate acestea, consider uh, că acest uh, comisariat este deosebit de important. De fapt, ONU în sine este o instituție foarte bine primită, bine văzută de către Uniunea Europeană și, de asemenea, înaltul comisar pentru refugiați este o, este Uh, cel care ne ajută în continuare în ceea ce privește perfectarea unor detalii de legislație. Și vă rog să nu fiți uh, timid când vine vorba de implicarea dumneavoastră în procesul nostru legislativ. Uh, suntem foarte interesați de părerea dumneavoastră cu privire la mm, statutul de model pe care îl are Uniunea Europeană la, la nivel mondial sau pe care îl are legislația Uniunii Europene la nivel mondial. Uh, însă trebuie să, să fim uh, în mod uh, clar conștienți de faptul că în contextul actual legislația europeană este oarecum este foarte slabă când vine vorba despre persoanele care sol, solicită azil. Tocmai uh, faptul că numărul de solicitanți de azil a scăzut enorm în ultimii zece ani ne dovedește cât se poate de clar că statele membre nu reușesc să găsească un sistem comun necesar atât de necesar, după cum spuneați uh, dumneavoastră. Există sisteme diferite în momentul de față, uh, rate diferite a acceptării solicitărilor. Uh, de asemenea, toată atenția pe care, pe care o acordăm traficului de ființe umane sau modul în care ne concentrăm asupra traficului de ființe umane, tuturor, uh, atenția pe care o oferim rețelelor de, de persoane care aduc în, pe căi ilicite uh, refugiații în Uniunea Europeană, ne uh, aduc practic într-o situație foarte, foarte grea. O, o situație uh, la care nu răspundem decât înrăutățim, practic, uh, sau îngreunând căile de acces ale persoanelor care au nevoie de un acces în Uniunea Europeană. Iar acum, uh, când ne aflăm în pragul aniversării a 60 de ani de la încheierea Convenției, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Uh, spuneați că ar fi prea periculoasă rediscutarea uh, acestei convenții, renegocierea acestei convenții pentru că s-ar putea ca rezultatul să cu 10 ani în urmă Regatul Unit făcea o astfel de propunere, din, feci, din fericire a renunțat. Însă, în orice caz, uh, în pragul acestei aniversări ar trebui să avem curajul de a organiza un summit la nivel european care să se concentreze în special asupra uh, acestei probleme pe care o puneați și dumneavoastră în discuție. E vorba despre abordarea comună în ceea ce privește fluxurile migratorii la nivel mondial. Acel, ar, ar trebui să purtăm o discuție de uh, genul celei pe care am purtat-o cu privire la schimbările climatice. Bineînțeles, putem vorbi în continuare despre migrație, însă uh, Uh, migrația, această dezbatere trebuie să fie fundamentată prin uh, adăugarea de noi și noi detalii. Prin urmare, ce vreau eu de fapt să vă spun? Aș, aș dori să vă rog în continuare să fiți cât se poate de franc, cât se poate de clar în evaluarea dumneavoastră asupra activității Uniunii Europene. Uh, sunt întotdeauna încântată de orice fel de sfat, cum am și fost în trecut, uh, când a venit vorba despre, uh, despre sfaturile IC în altului comisariat. În ceea ce privește implicarea în altului comisariat în activitățile și operațiunile Frontex, nu putem decât să regretăm faptul că dumneavoastră nu sunteți implicați în aceste activități pe care Frontex le uh, demarează în, uh, în ceea ce privește Libia. Uh, ne-am dorit ca uh, situația să se schimbe. Sunt foarte încântată de discuția pe care ați purtat-o cu do- doamna comisar Malmström și în momentul de față trebuie să ne dăm seama și să convingem statele membre că nu e vorba de generozitate, ci uh, Uh, e în interesul nostru acela de a avea un sistem de azil foarte bine uh, gestionat. Acest sistem ne va ajuta să tragem beneficii, uh, practic, de pe urma persoanelor care se vor putea stabili în Uniunea Europeană. Aceste persoane vor putea să ne ajute, practic, oferindu-ne abilitățile lor. Vă mulțumim, doamnă Latford. Ținem cont uh, de propunerea dumneavoastră crește, referitoare la creșterea vizibilității aniversării a 60 de ani de la semnarea Convenției uh, din 1959. 51, uh, îmi cer scuze. Următorul vorbitor, doamna Ernst. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă felicit, domnule Guterres, pentru realegerea dumneavoastră Vă urăm mult succes în activitatea deosebit de dificilă cu care vă veți confrunta. Mi se pare îngrozitor faptul că competențele ICNUR sunt atât de scăzute încât ICNUR nu are dreptul să se implice în toate activitățile Frontex. Lucrul acesta este inacceptabil. La nivel european am stabilit faptul că Frontex trebuie să respecte și uh, problemele de drepturile omului. Uh, vă amintiți de decizia pe care am votat-o în, uh, în plen. Prin urmare, cred că trebuie să continuăm a exercita presiune în acest sens. Asta în primul rând. În al doilea rând, Uh, S-a vorbit foarte mult și este și părerea mea aceea că ar trebui să avem un sistem comun de azil la nivel european. Nu există soluții la nivel național. Aceste soluții deja uh, puse în discuție de unii nu sunt eficiențe, eficiente. Însă când vine vorba de libertate și securitate, uh, securitate și drepturile omului, am, uh, vedem că ce, cele mai multe persoane consideră că securitatea este mult mai importantă. Sunt îngrijorată de faptul că toate aspectele legate de drepturile omului ar putea să devină, să intre undeva într-un plan secund, lucru pe care nu trebuie să-l permitem. Trebuie să luptăm în continuare pentru ca uh, Parlamentul European să promoveze într-o manieră cât se poate de clară drepturile omului. Un alt lucru care mă îngrijorează este repatrierea refugiaților din Uniunea Europeană în state terțe. Mă refer în acest context și la toate acordurile de repatriere. Când vine vorba de... mă gândesc la, la minoritățile naționale. Haideți să ne gândim la, la ce se întâmplă în Kosovo. Cetățenii de etnie romă uh, ajung acolo într-o, într-o situație uh, îngrozitoare, nu se, de situația de la fața locului în momentul în care se, se uh, procede la o repatriere. Același lucru se întâmplă și cu uh, Pakistanul. Pakistanul nu a uh, semnat Convenția pentru Refugiați și cu toate acestea Uniunea Europeană uh, negociază un acord pentru readmisie. Aceste lucruri mă îngrijorează și dați-mi voie să vă cer uh, părerea dumneavoastră, pentru că uh, aceste probleme sunt foarte actuale, tocmai discutăm problema Pakistanului și eu sunt, uh, recunosc, foarte îngrijorată. Thank you very much, Mrs. Mulțumim foarte mult, doamnă Ernst. Acum, cuvântul doamnei Gell. Mulțumesc. Mulțumim mult pentru această prezentare, pentru ideile și problemele ridicate. Am uh, anumite întrebări legate de câteva noi provocări pe care le-ați uh, enunțat. Mai întâi problema celor care trebuie să își schimbe reședința din cauza schimbărilor climatice. Ce crezi că ar trebui să se facă în legătură cu această problemă? Uh, ce credeți despre reacțiile pe care le avem deja în european? Oare ele sunt suficiente? Și cum credeți că am putea stabili o anumită protecție pentru uh, cei care trebuie să migreze din uh, cauza propriilor noastre emisii de dioxid de carbon? Uh, oare există protecție internațională și pentru aceste persoane? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile aici? Și mă întrebam dacă ați putut să analizați puțin acuzațiile de returnare care au uh, fost ridicate împotriva Frontex uh, anul trecut. Uh, directorul Frontex a fost aici în fața dumneavoastră pentru a ne explica ce s-a întâmplat. Până la urmă nu ne-a răspuns la uh, această întrebare. Am dorit să înțelegem cum putem controla asemenea situații. Prin urmare, am dorit să vă întrebăm dacă ați făcut și dumneavoastră vreo investigație în acest sens uh, și cum ați gestionat lucrurile. Uh, cât privește revizuirile pe care le facem acum, ele mi se par un pas important, un pas bun după părerea mea, dar nu ne aflăm uh, odată cu el la capătul uh, drumului. Prin urmare, aș dori să vă întreb uh, cum considerați dumneavoastră că aceste revizuiri ale directivelor ar trebui să decurgă într-o lume ideală? Mulțumim, doamnă Keller. Acum dau cuvântul înaltului comisar. Aș dori să mulțumesc doamnei Latford uh, foarte mult pentru comentariile făcute. Aș dori să spun că sunt uh, în totalitate de acord cu comentariile dumneavoastră. Cred că dintre aceste comentarii aș dori să uh, mă refer doar la unele. Nu avem un mandat în ceea ce privește politica de imigrație fiecare stat poate să aibă propria sa politică privind migrația. Însă există o situație ciudată în ce privește uh, globalizarea, și anume natura sa uh, asimetrică. Uh, banii circulă liber, bunurile mai mult sau mai puțin liber, însă oamenii se lovesc de obstacole atunci când se mișcă, chiar dacă vorbim despre o piață mai mult sau mai puțin globală. Dacă ne gândim la experiența noastră cu piețele, așa cum lucrurile au fost reamintite și de fostul meu coleg, domnul Carlos Coelho, Uh, care vine din partea unui uh, partid socialist, uh, e bine, am put- aș putea să spun că piețele funcționează și cererea și oferta tind să se întâlnească legal dacă e posibil și legal dacă este necesar. Așadar, cred că pentru a crea un set cel plin de sens de oportunități pentru migrație, atunci am putea constitui un mediu în care și protecția este mai bună. Țara mea are o rată de fertilitate pe care eu nu o cunosc astăzi, însă undeva pe la 1,3-1,4 și îmi aduc aminte, tatăl meu a trecut, a murit anul trecut, a fost uh, în vârstă de 95 de ani și uh, în weekend mergeam să îl vizitez și uh, vreau să vă spun că din cele șapte persoane pe care le găseam în jurul tatălui meu, doar două erau portugheze. Deci, vedeți, lumea uh, migrează și cel mai bine este să facem uh, lucrurile uh, la modul legal decât să permitem ilegalitatea. Doamna Hans, mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Ieri am avut ocazia de a mă întâlni cu comisarul Malmström și am avut uh, o discuție utilă, mai ales în ceea ce privește Frontex și cred că mandatul Frontex este acum revizuit exact cu această preocupare de a uh, introduce anumite uh, chestiuni de protecție în acest mandat, ceea ce mie mi se pare un semn de evoluție. Cât privește securitatea versus libertate, E bine, mie mi se pare că în această problemă nu există niciun fel de contradicție, ci doar o convergență uh, vis-a-vis -vis de azil. Când procedurile de azil sunt desfășurate așa cum trebuie, când oamenii au oportunități de a avea acces uh, liber la aceste proceduri, atunci nu facem altceva decât să consolidăm securitatea statului. Uh, o situație dramatică în multe părți ale lumii este aceea că sistemele juridice nu sunt suficient de prietenoase și nu sunt suficient de eficiente și atunci totul se desfășoară la modul clandestin, ceea ce este negativ din perspectiva siguranței oamenilor, dar și din perspectiva siguranței uh, uh, ordinii publice. Granița cu Somalia este închisă, însă doar teoretic, pentru că uh, în acele um, tabere de refugiați ajung 5.000 de persoane lunar fără niciun fel de control. Oare acest lucru este bun pentru siguranța uh, și securitatea Keniei? Ei bine, clar nu. Uh, dacă lucrurile ar fi reglementate pentru ca oamenii să poată intra dintr-un stat într-altul uh, fiind reglementați, atunci uh, contribuția uh, celor care se ocupă cu contrabanda ar fi minimă și statul ar fi mai sigur. Dacă sunteți terorist, practic nu solicitați azil, nu? ci încercați să evitați legea, pentru că solicitarea de azil este un lucru foarte complicat, după cum probabil știți. În majoritatea părților lumii, această procedură este complicată dacă lucrurile funcționează așa cum trebuie. Poziția noastră în ceea ce privește uh, repatrierea, e bine, problemele uh, sunt în ceea ce privește respingerea cazurilor de repatriere. Dacă vorbim de returnare, uh, lucrurile sunt clare. Însă vorbim despre cazuri uh, respinse, pentru că adesea există aceste zone gri cu discuții complexe. Noi avem aici uh, propriile noastre uh, ghiduri pentru țările de origine, care nu sunt neapărat întotdeauna respectate și așa mai departe. Însă, v-ați referit și la problema comunității uh, romilor. Asta trece dincolo de problema azilului. Vorbim despre o problemă a drepturilor omului. Imaginați-vă, am fost în Canada acum trei săptămâni și uh, numărul cel mai mare al solicitanților de azil din Canada de astăzi este reprezentată de uh, rom venind dintr-o anume țară europeană și nu menționez acest uh, stat. Uh, și vorbim despre Canada. Majoritatea poate fac acest lucru datorită uh, contrabandei, însă uh, acest lucru este jenant pentru Europa, adică numărul cel mai mare de solicitanți de azil dintr-un stat ca și Canada reprezintă cetățeni ai unui stat european. Or, Canada a introdus uh, recent uh, vize pentru un anume stat european datorită exact acestei situații. Or, asta, după părerea mea, ca și cetățean european, uh, este o problemă în care uh, instituțiile europene și instituțiile naționale, statele membre, trebuie să ia măsuri la modul eficient. Aș dori să mulțumesc doamnei Keller pentru comentariile legate de schimbarea climatică. Cred că schimbarea climatică trebuie văzută ca uh, un uh, factor declanșator uh, cheie pentru uh, tot felul de alte situații. Întotdeauna au existat uh, dezastre naturale, inundații, cu tremure, mă rog, care acestea nu țin de schimbare climatică, vulcan la fel nu țin de schimbare climatică, dar, mă rog, inundații, uh, tornade, uh, și fenomene similare care s-au petrecut mereu. Însă problema este că aceste fenomene sunt din ce în ce mai intense, din ce în ce mai frecvente și cu impact umanitar tot mai devastator. De exemplu, situația secetei din Africa de Sud. Întotdeauna exista secetă în Sahara, însă acest fenomen acum se accelerează și se intensifică. Uh, aceste fenomene, împreună cu uh, nesiguranța alimentară uh, și alți factori similari, îi fac pe oameni să se miște să plece, pentru că în anumite medii nu se mai poate supraviețui, dar asta aduce după sine și conflicte între fermieri și alte categorii, să spunem, între uh, fermieri și anumite triburi pentru alimente. Trebuie să privim aceste aspecte într-o manieră integrată și trebuie să găsim o abordare integrată pentru a răspunde la aceste probleme. Nu cred că e suficient să spunem că există refugiați din cauza problemelor climatice și să ne oprim aici. Trebuie să avem o abordare globală, iar mie mi este foarte clar că în anumite situații specifice avem nevoie de uh, anumite instrumente specifice. Avem la dispoziție instrumente care vizează drepturile omului, ceea ce este foarte bine. Uneori avem nevoie de instrumente suplimentare, de naturi diferite, însă trebuie să folosim în totalitate toate instrumentele pe care le avem și să creăm și mecanisme de cooperare între state, între state și organizații și alți actori din societatea civilă pentru a ne asigura că există o asistență și o protecție adecvată a victimelor acestui nou fenomen. Din păcate, aceste lucruri nu funcționează uh, în practică, nu există nici măcar o strategie pentru a face față unei asemenea situații și mi-ar plăcea uh, foarte mult să se miște lucrurile în acest domeniu. Uh, v-ați referit și la situația Greciei. Am fost în Grecia când, oare, acum o lună, cred, sau două. Și mi-am dat seama că există un angajament clar al guvernului grec pentru a adopta un sistem eficient de azil. Problema cea mai mare uh, astăzi în mozaicul pe care l-am uh, descris este uh, faptul că Grecia se află sub o presiune uriașă care se reflectă și asupra solicitanților de azil, pentru că în Grecia nu a existat un sistem de azil adecvat, există un angajament al guvernului de a rezolva lucrurile acestea și eu aș uh, solicita Uniunii Europene să susțină Grecia în transformările care sunt necesare. Evident, rolul Frontex este foarte important aici și are legătură cu prevenirea returnării, uh, cu centrele de primire, cu uh, identificarea refugiaților, care actualmente se face de către poliție și așa mai departe. Există foarte multe lucruri care trebuie gestionate. Și după cum vă spuneam, uh, am văzut că există un angajament puternic al uh, guvernului grec în acest sens, însă um, cu această criză cu care se confruntă Grecia, probabil e foarte greu să se facă progrese aici, însă Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de solidaritate pentru că uh, Uh, această problemă este una foarte importantă pentru sistemul european de azil. Punctul de intrare uh, prin Grecia trebuie gestionat așa cum trebuie. Un alt aspect important este prevenirea uh, returnării. După cum știam, nu avem acces direct la operațiunile care se desfășoară, deci nu putem confirma lucrurile. Însă știm că la această frontieră anumite cazuri care pot fi considerate ca returnare, probabil că au și a avut loc. Cât privește directivele, poziția noastră este foarte clară. Am uh, urmărit cu atenție toate aceste modificări care au fost uh, propuse, cu anumite detalii care nu sunt relevante în cadrul acestei discuții, însă cred că aspectul cel mai important este să se miște lucrurile și noi uh, facem apel exact pentru asta. Și am dorit ca membrii Parlamentului European să acționeze împreună cu statele membre pentru a vedea dacă nu se pot face progrese. Uneori sunt uimite faptul că uh, statele care au un sistem solid de azil uh, vin cu obstacole în calea armonizării. Și aceasta pentru că armonizarea uh, de fapt, favorizează statele care au un sistem solid de azil. Acestea uh, vor fi supuse unei presiuni uh, mai mari uh, când există sisteme diferite de azil, când persoane uh, dintr-o țară cu un sistem de azil ineficient trec într-unul în care, într-o țară în care sistemul de azil este eficient. Prin urmare, aceste state ar trebui să fie uh, pentru o astfel de armonizare, când de fapt ele se opun acestei armonizări. E un fapt pe care eu nu l-am înțeles și poate mă ajutat să înțeleg înțeleg. Mulțumim! Acum aveți mai mari restricții în ceea ce privește timpul de intervenție. Mai avem 8 vorbitori, fiecare două minute și apoi câteva minute pentru uh, devotatul și eloventul nostru înalt comisar. Haideți să vedem dacă putem lua toate întrebările uh, deodată. Doamna Danuca, doamna Sărgentini și doamna Estrela au cuvântul acum. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Sunt aici. Domnule Guterres, am uh, două întrebări și voi încerca să fiu succintă. Mai întâi, ați răspuns deja la faptul că Convenția din 51 are puține șanse de a fi aplicată, de a fi schimbată. Dar vreau să vă spun că Letonia în acest moment uh, are 16.000 de refugiați, 16 refugiați și Există o listă de state din care noi nu primim refugiați, toate republicile uh, fost sovietice. Deci țara mea nu acceptă refugiați din aceste state. Al doilea uh, punct uh, convenția pe care ați menționat-o dumneavoastră din 51 pentru uh, statul meu uh, pot să spun că există anumite probleme. Încă 17% uh, dintre persoane din statul meu sunt apatrizi. Și Statele unii Europene uh, eșuează atunci când spun uh, că uh, aceste chestiuni trebuie rezolvate la nivel intern. Țara mea este parte a Convenției din 61, însă în continuare ne confruntăm cu aceste probleme. Probabil că înaintea aniversării am putea să ne reamintim puțin uh, aceste probleme. Mulțumim, doamnă Zanunca. Cu permisiunea dumneavoastră, uh, am înțeles că doamna Angelili trebuie să plece la avion, prin urmare e în regulă să îi dăm ei cuvântul chiar acum. Doamnă Angelili, aveți cuvântul. Mulțumesc. Uh, mulțumesc și colegilor și mai ales înaltului comisar pentru că a venit astăzi aici pentru a răspunde la întrebările noastre și pentru a ne spune ceea ce ne-a spus. Cred că suntem cu toții de acord cu dânsul atunci când dânsul sublinează nevoia de a împărtăși uh, responsabilitatea. Dumneavoastră ați vorbit uh, bine, după părerea mea, uh, când a venit vorba despre o abordare globală de care avem nevoie. Cu siguranță avem nevoie de astfel de abordare, precum avem nevoie și de o strategie europeană. Cele 27 de state membre ar trebui să aibă un sistem comun, armonizat, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, nu există soluții naționale uh, Așadar, nu poate exista decât o soluție europeană. Dumneavoastră ați mai spus ceva care mi se pare corect, și anume faptul că statele membre invocă principiul suveranității în anumite situații pentru că nu doresc să facă față propriilor responsabilități. Și aș dori să mai adaug aici faptul că există anumite state membre care ar putea să uh, se eschiveze de la responsabilitățile lor, câte vreme alte state, precum statul meu, uh, state care au uh, o graniță externă, trebuie în mod neapărat să facă față acestor responsabilități. Prin urmare, întrebarea mea specifică pentru dumneavoastră este următoarea. Italia este adesea criticată datorită acordurilor bilaterale pe care le uh, semnează cu Libia. E, e ușor să critici, însă aici există anumite uh, probleme care trebuie rezolvate. Chiar și dumneavoastră ați spus că am avut probleme cu Libia, probleme cu Frontex, situații care nu pot fi monitorizate, lucruri care nu merg bine. Deci, avem nevoie de aceste intervenții. Și ajung și la întrebarea mea imediat. Avem nevoie de date, de cifre, de sugestii și uh, de elemente similare, pentru că altfel ajungem să criticăm în loc să căutăm soluții. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Estrela, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș dori să mă alătur celor spuse de colegi și, în primul rând, să-i urez bun venit înaltului comisar, să-i mulțumesc pentru prezență și să-i mulțumesc și pentru prezentarea clară și completă. Și, de asemenea, să-l felicităm pentru că a fost reales în această funcție. Cred că mă fac um, vocea tuturor portughezilor care spun că este o mândrie pentru noi toți să vedem că vă desfășurați activitatea cu atâta competență și vă urăm succes în noul mandat. Și acum aș dori să mă refer la problema noilor refugiați eh, rezultați din schimbările climatice. O temă menționată și cu alte ocazii. Specialiștii au eh, alarmat societatea în privința schimbărilor eh, de climă, a catastrofelor, dezastrelor și nu mi se pare că există o un angajament din partea Uniunii Europene și am văzut la Copenhaga că de fapt nu s-a rezolvat nimic. Așa că și la Mexic, în Mexic va mai fi o conferință și nu știm dacă se va rezolva ceva. Deci nu ajunge să ne luăm angajamentul să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Vreau să văd care sunt uh, sfaturile dumneavoastră, care sunt recomandațiile dumneavoastră pentru a putea presa instituțiile europene ca să facem pași înainte pentru a combate schimbările de climă, climă care influențează atât de mult toate nivelurile societății. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Estrele. Următor. Doamna Argentini. Mulțumesc, doamnă președinte în apropierea granițelor noastre există un grup nou de persoane strămutate uh, pe plan intern în momentul în care Israelul și-a schimbat uh, regulamentele, regulile în ceea ce privește uh, cei care locuiesc în Cisjordania și le permit să deporteze persoanele din Cisjordania către fâșia Gaza. Deci va fi vorba de persoane strămutate intern uh, într-un număr din ce în ce mai mare sau uh, către care vor adopta statutul de refugiați și se vor refugia în Europa. I-am pus doamnei comisar Ashton uh, întrebarea asta. Cum uh, reacționează Europa la acest lucru? Cum putem noi contribui să depășim această, cer, această situație, aceste reguli impuse de Israel acum? Și aș vrea să știu, dumneavoastră, domnule înalt comisar pentru refugiați, care sunt propunerile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră pentru noi ca să putem să împiedicăm apariția acestui nou grup de refugiați în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Flătră. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim uh, înaltului comisar pentru prezență. Dorim, uh, de multe ori suntem tentați uh, să vă um, atragem către discuția criticelor la adresa statelor membre, dar puteți să ne spuneți pentru că noi le vom transmite guvernelor respective. În broșura dumneavoastră am văzut aspecte foarte interesante și anume că prima țară din care provin refugiații este Afganistanul și prima țară de care îi primește este Pakistanul. Iar ieri uh, vorbeam despre tratatul de readmisie pe care l-a negociat Uniunea Europeană cu Pakistanul și apoi de presiunea făcută asupra parlamentarilor europeni să acceptăm acest acord. Eu vreau să înțeleg ceva și anume, nu ce părere aveți dumneavoastră despre acordul de readmisie, știu că nu o să ajungeți acolo, dar ce se întâmplă în Pakistan? Cum acționează în altul comisariat în Pakistan? Ce părere aveți dumneavoastră despre ideea de a retrimite afgani în această țară? Ce părere aveți dumneavoastră despre această situație? Și în al doilea rând, și am să închei, pe lista dumneavoastră Există o țară, cum e Turcia, care este printre primele zece țări care solicită uh, azil și țările care, care fac parte din aceste țări, apare o singură țară care apare pe toate listele, adică Ghana. Așa că mă gândesc cât de serioasă aceasta este. Nu nu aveți cumva impresia că acest concept de țări terțe sigure uh, chiar funcționează? Pentru că uneori uh, depinde de cetățenie accesul la protecție. Mulțumesc. Doamna Guillaume. Mulțumesc uh, pentru că sunteți aici, domnule înalt comisar. Ați eh, vorbit despre persoanele strămutate în, în lume și despre cât de că toată lumea se uită la Europa ca la un exemplu. Dar Europa este doar o mică parte pentru primirea refugiaților și celor care solicită azil. Uh, iar multe state membre consideră că sunt, uh, eu știu, um, trebuie să facă față unui val foarte mare de imigranți, de deci solicitanți de azil și așa mai departe, și imigrație ilegală. Deci cred că trebuie să punem lucrurile în contextul internațional. S-au uh, abordat aici o serie întreagă de chestiuni, ne-am putea referi și la altele, dar aș vrea să mă refer la două chestiuni concrete. Ați spus că uh, să dezvolte cresc uh, diferențele între practicile și sistemele naționale de primire a solicitanților de azil și de refugiați. De asemenea, crește prăpastia între practica națională și ideea constituirii unui sistem european de azil. Ar fi doar, uh, poate bine, să încercăm să dăm cu pumnul în masă și să construim un sistem comun Deocamdată lucrurile nu merg chiar în felul acesta. Recent eh, ați desfășurat un studiu privind chestiunile orizontale abordate în directivele în discuție la Parlamentul European acum, mă gândesc la chestiunile referitoare la întreținerea personalizată și programul juridic și așa mai departe. Sigur că poate că o să fie greu să revenim la această chestiune, dar aș fi dorit să aud opinia dumneavoastră despre aceste dificultăți în abordarea și practicile comune bazate pe niște exemple concrete. Și încă un lucru, problema cuplurilor. Foarte multe state membre marșează pe această chestiune. Și de obicei toată lumea are impresia că, eu știu, azilul e o prăjitură din care fiecare are dreptul la o felie. Ori sunt mai puțini refugiați mai bine tratați sau nu. Doamna Guillaume spune președinta care dorește să o întrerupă. Mă gândesc că e vorba de, de o chestie de costuri, nu Aș dori să aud aprecierea dumneavoastră apropo de impactul financiar a prelorii sau neprelorii refugiaților în Europa. Mulțumesc, doamna Guillaume. Doamna Crocetta. Domnul Crocetta. Aș dori să-i mulțumesc înaltului comisar pentru că este aici cu noi Cred că e important să avem această dezbatere. Vroiam să vă comunic câteva gânduri apropo de ce spunea doamna Alfano referitoare la niște politici desfășurate în Europa și nu numai în Europa, cred eu. Apropo de dreptul de azil, aș dori să fac câteva comentarii. În primul rând, mi se pare că în ultimii ani problemele referitoare la dreptul de azil uh, au fost cumva restrânse. Mm, și dacă ne gândim și la politica de migrație și la contactul cu alte culturi, și aici apar o serie de probleme. Adevărul este că Europa este eurocentristă. Este o dacă ne gândim la date și analizăm datele în general, mi se pare, eu știu, nu pot să spun că alte continente se descurcă mai bine. Citim ce ne materialele aduse de dumneavoastră unde se spune că Statele Unite în America de Nord, refugiații reprezintă aproape 500 de mii de persoane. Deci care este potențialul economic al Americii față de primirea acestor refugiați care vin din alte locuri și care se confruntă cu dificultăți? Și iar în Europa vorbim de 1.500.000 de refugiați. Și de cifrele pe care le-ați menționat și dumneavoastră la început, adică 16,2 și 12,5 în Asia, ne dăm seama că în țările occidentale ă, o, există o politică de azil care nu servește la nimic, adică vorbim, vorbim mult, dar nu facem mai nimic. Și voi încheia acest ă, Sigur, vorbim despre azil, despre dreptul de azil, dar în cele din urmă dreptul acesta nu se poate exercita. Adică, în ultima vreme, vorbim despre refugiați ă, de pentru că în momentul în care primim, eu știu, o barcă, refugiații care vin pe mare și dacă ne gândim la uh, destinația finală a bărcii respective, în altă comisariat ar trebui să facă ceva ca să îi împiedice acest lucru. Mulțumesc foarte mult. Încă doi vorbitori. Domnul Papa Nicolau și doamna... doamna. Domnule Guterres, aș dori să vă urez bun venit. M-a impresionat foarte mult modul în care ați prezentat problemele și ați propus soluții. Eu vin din Cipru și foarte multă lume solicită azil acolo. Sunt uh, migranți atât legal cât și ilegal care încearcă să intre prin Uniunea Europeană. Deci, cum, după cum spuneam, sunt din Cipru și noi suntem o poartă către Europa, suntem la granița de sud a Uniunii, avem imigrație ilegală și în momentul în care în Orientul Mijlociu sau în alte țări au loc conflicte sau războaie, foarte mulți refugiați uh, cer azil în țara mea. Dar din 1974 noi trăim o tragedie de când am fost uh, invadați de Turcia în partea de nord a țării și se pune problema imigrației ilegale și a solicitanților de azil, dar și a celor care s-au așezat ilegal și care trec linia verde. După cum spuneați dumneavoastră, Uniunea Europeană trebuie să aibă o strategie integrată și să arate solidaritate comunitară. Aș vrea să aud, în momentul în care ați vorbit de solidaritate, ce trebuie să facă Uniunea Europeană pentru țara mea? Pentru că eu sunt cetățean european. Și există drepturi ale omului în țara mea care nu sunt respectate. Eu nu mă pot deplasa liber, nu pot să mă duc acasă. La ce să mă aștept eu ca cetățean cipriot apropo de solidaritatea europeană? Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Papa Nicolau. Cam aici sunt, spune vorbitorul. Felicitări pentru realegere, domnule înalt comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție interesantă de astăzi. Noi cu toții am dorit să continuăm această discuție și să o organizăm în mod regulat. Sigur, funcția dumneavoastră este foarte importantă. Am discutat de foarte mult cu reprezentanții ai înaltului comisariat. Dar, de fapt, așa ca notă personală, acum o lună am fost în Siria, unde împreună cu alți colegi din Parlament, domnul Tavares, domnul Aguilar, am avut o serie întreagă de întâlniri pe chestiuni legate de refugiați. Siria a preluat foarte mult refugiați din Irak. Îi consideră oaspeți, dar cred că Vă dați seama cât de sensibile sunt aceste chestiuni. Am fost în nordul Siriei, la, în tabăra, într-o tabără pentru refugiați. Și a fost o experiență, realmente a fost o experiență și când m-am întors acasă, mi-am dat seama că ceva se schimbase în mine și mi-am dat seama cât de important este înaltul comisariat pentru refugiați și cât de importantă este activitatea sa și am dorit să avem contacte frecvente cu dumneavoastră. Și acum am de făcut câteva comentarii. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentariile despre Grecia. Știți, pentru greci, nu e foarte plăcut să aud că în ceea ce privește azilul suntem rămași în urmă. Nu avem foarte multe resurse financiare și nu putem face foarte multe. Iar acordul Dublin 2 a înrăutățit lucrurile și aș vrea să spuneți ceva despre acest lucru. Poate că ar trebui revizuită uh, această chestiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Deci Dublin 2, aș vrea să știu dacă nu cumva ar trebui revizuit în viitor și în al doilea rând, în cadrul solidarității europene, apropo de refugiați, considerați că ar trebui să promovăm numai programe de reașezare uh, pentru cetățenii din țări terțe în Europa, dar și în interiorul Uniunii Europene programe de relocare pentru președinta întrerupe. Haideți să-i dăm posibilitatea înaltului comisar să răspundă, așa că vă rog foarte mult. Mai am uh, de spus un singur lucru. În cele din urmă, cum putem să explicăm celor care doresc un viitor mai bun că aici, în Europa, prin politica de azil și prin cererile de azil, e bine să facă acest lucru mai bine decât să vină prin imigrația ilegală. S-au pus foarte multe întrebări despre țări specifice, despre situații specifice și sper că veți avea posibilitatea să răspundeți la aceste întrebări foarte pe scurt. E un test pentru noi toți, avem trei patru minute la dispoziție în care puteți răspunde. Am, ce, am să încerc să răspund telegrafic. Doamna Danoca, sper că n-am pronunțat, Danoca, sper că n-am pronunțat greșit numele. Într-adevăr, exemplul pe care l-ați dat este dovada faptului că trebuie să armonizăm sistemele în țara dumneavoastră. Persoane care vin din fostele republici sovietice nu sunt refugiați recunoscut și există un număr foarte mare de ruși care cer azil în Europa. Poate din Cecenia, eu știu. Și de ce e nevoie de armonizare? Pentru că dacă nu pot să se ducă acolo, o să se ducă în altă parte. Apatridia, într-adevăr, este o problemă și este foarte important să recunoaștem că drepturile apatrizilor, mai ales în țările baltice, sunt, uh, respectă în totalitate Convenția Apatridiei. Deci este realmente o problemă reziduală care să sperăm că va fi rezolvată. Dar dacă analizăm drepturile acestor persoane, drepturile acestor persoane uh, trebuie să fie în conformitate cu Convenția privind apatridia. Doamna Angelili nu mai e aici, așa că nu am comentarii speciale de făcut. Sigur că a lansat un apel legat de coordonarea mai bună la nivel european și nu pot decât să fiu de acord cu acest lucru. doamna Estrela, colegă din Parlamentul portughez, sigur că sunt uh, recunoscător pentru cele spuse. O chestiune importantă la nivelul cooperării internaționale pentru a preveni strămutarea forțată Trebuie să investim masiv în adaptarea la schimbările de climă și se face prea puțin până acum. Există deja efecte uh, degradarea mediului este accelerată în Africa de Est, trebuie să se facă investiții masive pentru adaptare, pentru că altfel o să fie fluxuri masive de populație. Zone întregi vor deveni uh, de nelocuit. Doamna Sargentini deportarea, apropo de deportare, este vorba de strămutarea obligatorie din Cisordania în Fâcia Gaza. Noi nu putem interveni direct acolo, este o altă agenție a Națiunilor Unite care se ocupă de acest lucru. Iar problemele de acolo sunt de altă natură. Mi-aduc aminte că în momentul în care am discutat despre conflictul din Gaza acum câtva timp, am dat o declarație și anume este singurul război din lume unde oamenii nici măcar nu au posibilitatea să devină refugiați, pentru că nici măcar nu pot să fugă. Problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt dincolo de dimensiunea de refugiat pentru că se ajunge la esența perspectivei drepturilor omului. Noi nu avem mandat acolo, dar ne dăm seama că este o chestiune crucială și când vorbesc despre arcul de criză, cred că soluția crizelor, uh, în ceea ce privește problema palestiniană, este uh, crucială și pentru alte crize. Asta nu înseamnă că dacă se rezolvă chestiunea palestiniană, se rezolvă și altele, dar dacă nu se rezolvă altele, va fi greu de găsit o soluție pentru altele. Doamna Flătr, Pakistanul are 1,7 milioane de refugiați afgani și ca să vorbim cu toată onestitatea și ca să fim și ironici, mi se pare cam ironică o țară care primește câteva sute sau câteva mii de refugiați este așa de obsedată să trimită afganii către, către Pakistan, unde există 1,7 milioane de afganistani. Răspunsul ar fi altfel foarte complex. Iar ările terțe sigure, asta e o chestiune foarte clară. Există țări terțe sigure care nu sunt sigure și chiar când o țară este o democrație, există persecuții care nu pot fi garantate. Exemplul țării Mali e o democrație. Este o țară pe care o respect foarte mult, dar, de exemplu, acolo mutilarea genitală a femeilor este un fenomen, statul nu poate rezolva problema, deci, după părerea mea, există tema, teama de persecuție față, pe care o resimt femeile care pot fi victime ale mutilării genitale. Deci, sigur, acest concept de țară terță sigură este un concept foarte complicat. Și noi avem întotdeauna, am avut întotdeauna rezerve față de utilizarea acestui concept. Pentru mine ar fi imposibil să-i răspund doamnei Guillaume, sunteți expert, respectăm uh, activitatea noastră ca uh, raportor în ceea ce privește directiva procedurilor de azil. Întrebările dumneavoastră sunt uh, întrebări care au răspunsul implicit și sunt de acord cu răspunsul implicit la întrebările dumneavoastră. Poate că e cea mai bună metodă de a vă răspunde rapid. Pentru că am, cred că ați spus puncte pe ei, apropo de impactul financiar e greu de măsurat, mai ales în ceea ce privește exteriorul. Impactul financiar interior, directiva de, privind condițiile de primire are un cost, sigur, dar nu cred că e un cost exagerat față de problemele drepturilor omului care sunt aduse în discuție. Domnul Croceta, Cred că este important să recunoaștem că efortul făcut de țările în dezvoltare este foarte mare, mai ales că acele țări nu sunt membre, nu sunt părți ale Convenției din 51. Pakistanul, de exemplu, are acum, acordă acum uh, aceste cărți de identitate uh, refugiaților. Uh, refugiații din Uh, refugiații din Siria și Iordania se întorc în Irak. Deci dacă toate lucrurile sunt, se întorc, nu, altfel ar fi posibil. Uh, așa ceva n-ar fi posibil. Deci se duc, se întorc, iar guvernele, în fine, închid un ochi. Tanzania a acordat uh, naționalitatea, cetățenia tanzaniană unui milion și jumătate de persoane refugiați proveniți din Burundi. Sunt uh, uneori uh, abordări generoase ale țărilor din lumea în, în curs de dezvoltare, iar Europa ar trebui să analizeze mai mult aceste exemple. Ce înseamnă solidar solidaritatea, doamna Papadopoulou? Sigur că există o dimensiune politică a conflictului despre care nu pot să vorbesc, dar ce ați spus dumneavoastră legat de ce spunea și domnul Papa Nicolau, Cred că țările din sudul Europei au adus în discuție problema relocării și noi am uh, exprimat opinia. Dacă există armonizare, atunci sarcinile ar fi mai bine repartizate. Nu există o soluție ușoară. Chestiunea e complexă, dar un efort serios de armonizare uh, cu o abordare mai pozitivă a ideii de împărtășire a sarcinilor, ar funcționa. Dublin 2 să nu fie aplicat Greciei. Astăzi, astăzi, în condițiile de astăzi, suntem de acord cu această propunere. Comisia a făcut o propunere în acest sens și suntem de acord cu ea. Și ultima întrebare. Ultima întrebare a fost nu mai pot să citesc ce am scris, a? relocarea Dublin 2 și mai era ceva. Care a fost ultimul punct pe care l-ați adus în discuție? Mă scuzați, dar nu l-am reținut. Nu mai pot să-mi citesc scrisul. E o chestiune, o întrebare foarte simplă. cum am putea să abordăm problema imigrației ilegale dându-le, transmițându-le refugiaților ilegali posibilitatea că pot intra în Europa pe cale legală și că nu trebuie să apuce drumul ilegal. Un lucru crucial al acestui răspuns este următorul. Noi vrem foarte mult să garantăm